ladies and gentlemen. Excelențe, doamnelor și domnilor, dragi colegi și dragi prieteni, stimată doamnă, vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi în ajunul summitului G20 de la Mexic. Puterile globalizării au uh, schimbat uh, dramatic fața lumii și această schimbare la față s-a dovedit a fi din ce în ce mai rapidă în ultimii ani. Date fiind noile evoluții, noile transformări, suntem acum cu toții mult mai legați unii de ceilalți și uh, am creat o relație de codependență foarte profundă. Din ce în ce mai mulți oameni, indiferent de proveniența acestora, uh, devin uh, conștienți de globalizare. Tehnologiile au făcut ca lumea să devină mai mică, iar uh, la ora actuală noi lucrăm într-un sat global și ne simțim partea unui sat global. Distanțele Ehm, diferențele lingvistice nu mai joacă acum aproape nici un rol. Totul are loc în simultan. Evenimentele triste, precum și cele fericite, ne ating indiferent de locul unde ne aflăm, indiferent cât de departe am fi de întâmplări. La fel și provocările au devenit globale și de aceea răspunsul la aceste provocări trebuie să fie și el unul global. Instituțiile internaționale care ar trebui să abordeze aceste probleme și care totodată ar trebui să-și asume o răspundere față de guvernanța globală, au arătat că există mari lacune în ceea ce privește uh, concentrarea efortului de a depăși această criză. Și iată că slăbiciunile noastre globale se traduc prin slăbiciuni naționale și regionale, pentru că din punct de vedere politic, oamenii au nevoie de soluții la criză, indiferent de locul în care se manifestă această criză. E o așteptare de bun simț a oamenilor. În anul 2009 a avut loc Forumul Economic Mondial în Davos și uh, generalul, secretarul general Ban Ki-moon a subliniat că e nevoie să ne asumăm o nouă răspundere în fața noilor crize. Vremurile din ziua de azi ne arată că trebuie să ne schimbăm direcția guvernării, trebuie să avem guvernanță globală. Dar nu e nevoie doar de o guvernanță globală. Nu e nevoie de uh, guvernanță în sensul tradițional al cuvântului, ci de guvernanță în sensul asumării răspunderii, în sensul co-asumării răspunderii, în sensul înțelegerii faptului că soluțiile trebuie să vină de la toți împreună și să le aplicăm împreună. Guvernanța globală, global governance, presupune un termen nou, dar uh, un termen care are la bază probleme destul de vechi. Este vorba de cooperarea actorilor interna internaționali în fața provocărilor comune, este vorba de eforturile comune necesare pentru a depăși problemele contemporanității. Conceptul de guvernanță globală se bazează pe chestiuni, s-a bazat inițial pe chestiuni de securitate și pace, dar în anii trecuți această noțiune a fost extinsă, simțitor. Și, evident, sunt cuprinse noi întrebări care necesită un răspuns global. Astăzi, spre exemplu, trebuie să oferim împreună un răspuns la crizele economice și financiare, la problemele de mediu și de politică de climă, în ceea ce privește diversitatea biologică, în ceea ce privește combaterea terorismului, proliferarea nucleară, migrația, uh, traficul de droguri și oameni, riscuri de sănătate și pandemii, precum și ajutor pentru dezvoltare. Iată așadar, dragii mei, că nu mai există niciun fel de provocare care să nu fie transfrontalieră. Din ce în ce um, mai mult devine clar că instrumentele tradiționale ale aparatului instituțional uh, internațional își, are, își au limitele lor. Nu sunt suficiente în fața tuturor acestor probleme. și dreptul popoarelor își are propriile sale limite. Unanimitatea necesară la ONU e o limită. La fel și uh, sistemul de vot din Uniunea Europeană este unul care întârzie, blochează, împiedică adesea luarea de decizii la momentul oportun. Și de obicei e nevoie de un răspuns urgent. O întrebare cheie se referă la uh, reforma reprezentării în organizațiile internaționale, astfel încât să facem față realităților secolului 21, mai ales în ceea ce privește o puterea crescândă a țărilor emergente și modul în care o încadrăm pe aceasta în plan global. Discutăm în special despre rolul OMC și despre rolul femeii. Discutăm despre încercările repetate de a reforma ONU uh, și al său Consiliu de Securitate, dar nu este de fapt uh, vorba doar de o reformare, ci e nevoie și de o transformare a G8 și de o întărire a rolului uh, OCDE față de G20. Conferința de astăzi tematizează rolul crescând al grupului celor 20 în sistemul uh, internațional al organizațiilor și diferitelor structuri active. Știm cu toții foarte bine că G20 este un for informal în ceea ce privește promovarea unui dialog deschis și constructiv între țările industrializate și emergente, date fiind întrebările cheie, problematicile cheie ale secolului nostru. G20 a jucat un rol central în timpul crizei globale economice și financiare de la începutul acesteia în anul 2008. Totuși e vorba de o criză care nu s-a terminat. De atunci și până în prezent, națiunile G20 au cooperat uh, într-o manieră încununată de succes uh, față de uh, întărirea sistemelor noastre în fața crim, crizelor globale. Discutăm, de exemplu, despre lupta împotriva protecționismului și despre îmbunătățirea siguranței alimentare. Totuși, vreau să fiu sincer și să vă spun că nu toate inițiativele cheie care au trecut uh, pe la G20 au fost uh, completate. Nu toate aceste inițiative și-au atins pe deplin obiectivul și nu toate au fost implementate cu succes. Discutăm, de exemplu, despre procesul Basel. În ultimii ani, interesele naționale au luat amploare. Și iată, s-a deviat de la linia directoare formulată. Spiritul cooperativ al națiunilor cheie, care a putut fi simțit la primele reuniuni, mi se pare că acum Uh, e afectat, cel puțin parțial, din cauza unor dezechilibre politice care au apărut. Este o eroare. G20 joacă un rol foarte important în ceea ce privește viitoarea structură a uh, relațiilor internaționale. După cum uh, bine a spus fostul comisar Pascal Lamy la OMC, G20, față de multe alte foruri, este totuși un organism care nu guvernează lumea, dar este și este o parte necesară uh, din puzzle-ul uh, sistemic care există și care este multifacetat. Cu alte cuvinte, putem să spunem că G20 poate fi un catalizator al utilizării resurselor resurse care pot fi utilizate de celelalte, pot fi puse la dispoziție, mă scuzați, de celelalte instituții și organisme internaționale. Totuși, această nouă formulă de cooperare internațională este lacunară la capitolul legitimitate. Veți înțelege că eu, în calitate de vicepreședinte a Uh, comisiei acesteia ce ține cont de problemele cetățenilor uh, sunt extrem de sensibil la aceste provocări. Așadar, trebuie să ne gândim cum anume își asumă răspunderea liderii G20 pentru deciziile uh, date. Cum anume funcționează implementarea deciziilor G20 în plan național și transnațional prin Parlament? Gândindu-ne la noile modele pentru guvernanța globală, avem uh, exemple de răspunsuri. De exemplu, Joseph Dice, uh, președintele uh, adunării generale ONU din partea Elveției a spus că G20 este un instrument foarte important care de regulă tratează situații dificile din punct de vedere internațional. Totuși, și-a dat seama că acest uh, for ar trebui să fie bazat pe eficiență și legitimitate. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Grupul celor 20 are mult potențial neutilizat și fără doar și poate, uh, poate reprezenta o piatră de temelie a noi structuri globale. Și ieși de, de răspunderea noastră uh, ceea ce se va întâmpla. Noi suntem cei care parțial vom dicta modul în care lucrurile vor evolua. În continuare, lipsește legitimitatea democratică și lipsește un sistem de checks and balances, adică principiul echilibrului instituțional. În anul 2010 uh, s-au reunit uh, prin Parlamentul, în Parlamentul, mulțumită Parlamentului uh, Canadian la Ottawa, Uh, reprezentanții G20 pentru a reforma grupul celor 20. Această conferință a fost urmată de alte două reuniuni, la Seul în 2011 și la Riyadh în anul 2012. Să știți că am reprezentat Parlamentul European la Riyadh în acest an. Această inițiativă de reformare este foarte importantă, dar în opinia mea nu reprezintă decât un prim pas către instaurarea unei dimensiuni democratice a grupului celor 20. E foarte clar că la ora actuală acest forum de discuție G20 nu are o uh, forță de implementare și din, prin urmare, e totuși o conferință destul de lacunară. În acest sens, uh, Parlamentul European a venit cu o, o ordine de zi extrem de ambițioasă. Noi vrem să avem un rol de leadership aici și vrem parlamentarizarea mecanismelor internaționale, globale de asumare a deciziilor este obiectivul nostru ca la speakers meeting să avem transparența necesară în plan uh, instituțional uh, global și să, ca tot procesul să fie însoțit de legitimitate parlamentară. Parlamentarizarea și legitimitatea democratică sunt lucruri care merg mână în mână. În practică, concret, ce înseamnă asta? Înseamnă că statul gazdă uh, al reuniunilor G20 este statul care trebuie să participe la speakers meeting iar uh, uh, președintele Parlamentului uh, respectiv să participe și el la reuniune. Doamna ambasador, mă bucură faptul că preștinția mexicană atât uh, la a, a participat la, cât, atât la conferința de la Riad, cât și um, la celelalte evenimente și că a dat dovadă de o um, atitudine foarte deschisă la noile inițiative. Pentru asta vă mulțumesc. Dezbaterile pe care le avem, dezbaterile pe care le avem astăzi la Parlamentul European în diferitele comisii parlamentare sunt foarte importante și tratează chestiuni globale. Sunt implicate comisii precum AFET, DEVE, ECON, INTA, ITRE, ENVI, pentru că sunt vizate subiecte care ne afectează pe noi toți. Noi sprijinim demersurile de la G20 în dorința de a atinge legitimitate democratică dincolo de toate aceste eforturi de a depăși criza economică actuală, G20 nu poate să câștige legitimitate democratică dacă nu își întreprinde activitățile în mod deschis, în urma unui proces deschis democratic, pentru a avea reprezentativitate, astfel încât și cetățenii să se simtă implicați și să se simtă ascultați pentru că se iau niște decizii la G20 care au un efect direct față de viața cetățenilor noștri, în plan personal și în plan uh, carieristic. Înainte de a continua, fac un apel la toți membrii G20, la toți participanții la summitul G20, ca înainte și după summit să își prezinte poziția și să prezinte rezultatele în cadrul uh, parlamentelor naționale. Să discute cu colegii de la parlamentele naționale. Vreau să vă mulțumesc personal pentru tot ceea ce ați făcut. Vreau să doresc tuturor succes în uh, participarea la conferință. Știu că la ora actuală are loc uh, o campanie electorală în Mexic și nu este ușor să acaparezi reprezentanții cheie ai uh, guvernării pentru a participa la astfel de conferințe. Cu atât mai mult, doamnă ambasador, vă mulțumim pentru faptul că ați putut da curs invitației noastre. Acestea fiind spuse, vă dăm cuvântul mulțumindu-vă în avans. Muchísimas gracias, eh, señor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vreau să le mulțumesc președinților celor șase comisii care sunt la originea organizării acestei eh, ședințe comune și vreau să vă spun că de când reprezint Mexicul pe lângă instituțiile europene, e prima oară când am privilegiul, am această ocazie privilegiată de a vorbi în fața membrilor din șase comisii diferite. De obicei vin cel mult două, trei comisii. Deci de aceea mulțumirile mele a, sunt și mai însemnate astăzi. Vreau să profit de ocazie pentru a vă vorbi despre câteva din acțiunile din programul de lucru al Mexicului care deja s-au uh, concretizat anul acesta și vă voi vorbi de asemenea pe scurt despre prioritățile care călăuzesc agenda de lucru a reuniunii G20 în 2012. Uh, Ca țară care deține președinția acestui for, Mexicul se confruntă cu niște negocieri complexe, deoarece situația la nivel internațional, din punct de vedere economic, e foarte volatilă. Cele cinci priorități de pe agenda de anul acesta au ca scop obținerea unui echilibru între chestiunile relevante care necesită un impuls politic din partea acestui grup, precum și chestiuni care se referă la perspectivele pe termen mediu și lung. Aceste priorități au ca, scu- ca obiectiv asigurarea continuității și unui follow-up pentru a vedea ce se întâmplă cu angajamentele pentru țările dezvoltate și pentru cele în curs de dezvoltare. Atunci când Mexicul a preluat președinția grupului celor 20, știa foarte bine care erau obiectivele urmărite pentru a aborda nu doar aceste probleme urgente pentru care e nevoie de un imbol politic, ci și problemele și provocările care ne pândesc pe termen mediu și lung. De asemenea, vrem să asigurăm continuitatea și punerea în aplicare a angajamentelor pe care le-am luat la summituri anterioare, după cum spuneam, atât în interesul țărilor dezvoltate, cât și în interesul celor, celor în curs de dezvoltare. Cele cinci priorități sunt stabilizarea economică și punerea în aplicare a unor reforme structurale pentru creștere și uh, ocupare. Cum știți și dumneavoastră, instabilitatea globală actuală ne face să ne dăm seama că e nevoie de măsuri pentru a oferi creștere și locuri de muncă. Și o condiție sine qua non pentru creșterea economică e să recuperăm încrederea sectorului economic. Deci de aceea e atât de vitală stabilizarea economică. Aceasta trebuie să fie însoțită de reforme structurale, bineînțeles, pentru a avea o creștere și o ocupare uh, cât mai mare. O a doua prioritate. Să consolidăm sistemele financiare și să promovăm incluziunea financiară pentru a obține creșterea economică. Instabilitatea piețelor financiare în țările dezvoltate ne arată că e nevoie de o reformă de reglementare profundă. Trebuie să avem noi norme și reguli pentru țările emergente. De asemenea, trebuie să consolidăm educația financiară, trebuie să protejăm mai mult consumatorii, deoarece aceasta este calea prin care putem Uh, stimula creșterea și uh, combate sărăcia. O a treia prioritate. Optimizarea infrastructurii financiare internaționale într-o economie globală interconectată. Trebuie să continuăm să consolidăm instituțiile financiare internaționale, mai ales Fondul Monetar Internațional, pentru ca această instituție să aibă resursele necesare pentru a stimula creșterea, o creștere durabilă și echilibrată, bineînțeles. Pot să vă spun că după două reuniuni ale ministrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale, s-a hotărât să se crească resursele fondului cu 435 de miliarde de dolari. De asemenea, se va lucra la un mecanism pentru a optimiza forma de alocare a acestor resurse. O a patra prioritate, să sporim siguranța alimenta, aliment, securitatea alimentară, mă scuzați, și să reducem volatilitatea la prețurile materiilor prime. E un element foarte important, deoarece niște fluctuații disproporționate la prețul, în ceea ce privește prețul produselor alimentare, uh, îi afectează mai ales pe cei mai săraci. De multe ori aceste persoane își folosesc jumătate din venituri pentru hrană. De aceea, președintele Mexicului și-a arătat convingerea că prin creșterea prețului la alimente a sporit sărăcia peste tot în lume. După reuniunea grupului de lucru uh, privind dezvoltarea, s-au făcut progrese pentru a se formula niște inițiative menite să sporească investițiile sectorului privat în uh, beneficiul țărilor mai vulnerabile. De asemenea, s-a hotărât să se analizeze posibilitatea de a avea niște instrumente de politică publică pentru a crește productivitatea micilor producători din țările în curs de dezvoltare. Și acum, ultima prioritate, a cincea. Să combatem schimbarea climatică și să promovăm dezvoltarea durabilă. Poate că această prioritate este cea care marchează diferența între președinția uh, asigurată de Mexic și de cele anterioare. Guvernul mexican e convins că actualul model de creștere economică nu ține suficient cont de mult, nu, nu ține suficient de mult cont de impactul asupra mediului și la nivel global asta ar însemna că ne vom reduce întreaga capacitate de creștere economică și socială pe termen mediu și lung. Și din acest motiv a propus ca această prioritate să fie printre celelalte. Mexicul propune măsuri concrete pentru a stimula productivitatea, inovarea, cercetarea, pe o agendă de lucru transversală care este discutată la toate grupurile de lucru de la G20 și uh, în același timp, vrem să se creeze noi uh, oportunități pentru piețe și pentru mediul de afaceri. E o inițiativă care se bazează pe o pilon, reforme structurale, eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, eficiență energetică, infrastructuri durabile, securitate alimentară, coordonare pentru dezvoltare, ocupare și finanțarea uh, pentru o dezvoltare durabilă. De aceea încercăm să găsim sinergii și să ne asigurăm că lucrările forului G20 nu se vor suprapune cu cele efectuate de alte foruri, cum ar fi summitul uh, Rio plus 20, care va avea loc după imediat după reuniunea G20 la Los Cabos, în California. Trebuie spus de asemenea că e foarte greu să convingem pe ceilalți 19 membri din G20 în legătură cu faptul că agenda ecologică trebuie să fie o agendă pe care G20 să o mențină. Deci noi știm că există și alte foruri, cum ar fi conferința ONU la care m-am referit, însă să nu uităm că avem nevoie de o creștere ecologică, așa ar trebui să percepem creșterea, respectând uh, mediul înconjurător. De asemenea, Mexicul e convins că G20 trebuie să acționeze spre binele acțiu, uh, economiei globale și trebuie încurajată dezvoltarea tuturor țărilor și doar printr-o acțiune coordonată vom putea atinge obiectivele pe care trebuie să le um, obiectivele pe care le avem. De aceea, G2, Mexicul a hotărât să invite anumite țări care um, dau dovadă de un leadership regional, cum ar fi Chile, Columbia, Cambodgia, Etiopia și Beninul. Am invitat aceste țări la discuțiile pe care le va avea grupul G20. Și pentru a respecta aceste priorități, guvernul mexican a elaborat o agendă inclusivă. Au avut loc trei uh, reuniuni ale așa numiților Sherpa și doi miniștri uh, de finanțe au loc două reuniuni ale ministrilor de finanțe, una pentru guvernatorii băncilor centrale, alta pentru miniștri de externe, alta pentru miniștri de economie, alta pentru cei de comerț, ministrele muncii, de asemenea s-au uh, întâlnit precum și ministrii de agricultură. Astfel, avem uh, un for prin care ne putem întâlni cu țări care nu fac parte din acest grup, ne putem întâlni cu cercetători din grupurile de reflexie, din așa numitul Think 20, cu lideri din mediul de afaceri, în așa numitul Big 20, Business 20, cu reprezentanții tinerul, tineretului în forul Youth 20, ne putem întâlni de asemenea și cu reprezentanții ai societății civile. În același uh, timp, uh, S-au înființat grupuri de lucru în domenii cum ar fi energiile curate, dezvoltare, anticorupție, ocupare, printre altele, bineînțeles. Concluziile trase vor fi analizate pe 18 și 19 iunie 2012 la Los Cabos. În domeniul dezvoltării, aș vrea să vă spun că în cadrul celei de-a treia reuniune a grupului de lucru, la începutul lunii mai, s-a discutat despre rolul grupului 20 în ceea ce privește agenda de dezvoltare internațională și s-au definit niște recomandări care vor fi predate liderilor la summitul din iunie. E vorba de securitatea alimentară, de infrastructură. Ca și în alte domenii, din 2010 încoace, obiectivul este să avem un impact cât mai mare pentru a reduce sărăcia și pentru a promova creșterea durabilă a țărilor mai puțin dezvoltate. În același timp, grupul a dialogat de două ori cu reprezentanții patronatelor și ai societății civile. S-a discutat despre teme de interes reciproc în domeniul dezvoltării. Eu sunt sigură că aceste priorități pe care Mexicul vrea să le includă în diferitele structuri G20 vor duce la niște rezultate pozitive. Nu doar uh, spre binele membrilor grupului 20, ci și pentru binele întregii comunități internaționale. Ca țară care are președinția grupului 20, uh, Mexicul și-a dedicat toate eforturile pentru a promova uh, elaborarea de politici care să îmbunătățească <coughs> situația economică și financiară actuală. De asemenea, vrem să propunem acțiuni pentru a face față unor situații negative și pe viitor. Să nu uităm că actuala criză din Uniunea Europeană e o problemă care ne privește pe noi toți. Nu doar europenii sunt afectați, deoarece știm că trăim într-o lume globală. Recent, președintele Calderon a declarat că dacă se scufundă barca, ne scufundăm cu toții. De aceea avem nevoie de cooperare și solidaritate internațională în aceste momente atât de dificile. Domnule vicepreședinte, am înțeles foarte bine ce anume m-ați rugat. Și anume ca rezultatele summitului G20 să fie aduse la cunoștință Parlamentului European. E o mare plăcere să uh, vă promit că ne vom întâlni din nou după încheierea acestui summit, când considerați dumneavoastră că pot să vin pentru a discuta împreună despre ce anume s-a discutat la G20 și pentru a vedea în ce mod parlamentele uh, din lumea întreagă, în acest caz Parlamentul European, ă, pot contribui ca acest eveniment să fie un eveniment ă, și mai reușit decât va fi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Acum vom începe cu primul grup de discuții. E o mare plăcere ca eu să-i pot da cuvântul acum uh, vicepreședintelui Comisiei, care este aici printre noi. Dumnealui va prelua președinția acestor uh, lucrări. Domnul Broc nu este aici, deci de aceea Vă dau cuvântul, domnule Pașcu. All right, thank you very much. Let's not waste time because we are already... Domnul Pașcu, mulțumim. Haideți să nu mai pierdem vremea pentru că deja suntem într-o mică întârziere. Aș dori să începem uh, cu primul grup de discuții care se intitulează Ce anume provocări așteaptă guvernanța în secolul 21. Avem aici alături de noi invitați de marcă cum ar fi doamna Gabriela Ramos, domnul Daniel Gro, Guayale și domnul Daniel Gros, cărora le urez bun venit. Apoi eh, vom avea și pe domnul Högmark și domnul Deva, membri ai Parlamentului European, eh, sunt aici alături de noi în sală, care vor eh, reacționa la cuvântările prietenilor și invitaților noștri, iar acum pentru 10 minute <clears throat> dau cuvântul domnului Ramos, Gabriela Ramos, pentru a uh, asculta prezentarea domniei sale. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Pașcu, vreau să spun că îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră aici, la Parlamentul European, ca să vorbim despre guvernanța globală și să o salut pe doamna, pe excelența sa, prietena mea, ambasadoarea Mexicului și să exprimăm uh, părerea noastră în legătură cu G20 și provocările guvernanței globale în economia mondială. Poate vă întrebați de ce trebuie să vorbească cineva din partea OCDE, dar vreau să spun că una din caracteristicile G20 e că ei au solicitat ca un, anumite informații, uh, măsurați organizații internaționale să le furnizeze analize și informații pentru a-i sprijini în diferite domenii. Uh, de exemplu, ocupare, cultură, securitate și așa mai departe. Noi am colaborat uh, de când președintele Obama a invitat OCDE-ul la summitul din Pittsburgh și acum suntem uh, într-o colaborare foarte bună cu președinția mexicană. A fost o mare plăcere să conlucrăm cu ei, mai ales pe creșterea ecologică. Credem că e un aspect foarte important de care trebuie să ne ocupăm atunci când ne referim la economia globală. Ne întrebăm de ce avem nevoie de o cooperare globală consolidată Păi, eh, haideți să vedem cum stau lucrurile acum. În ciuda eforturilor și agendei eh, foarte ambițioase a G20, eh, a progreselor în economia globală, vorbim încă despre salvarea băncilor, iată că încă și azi mai vorbim despre îndatorare și dezîndatorare, vorbim și de îndatorare la nivel de stat și în cel de-al cincelea an deja al crizei, eu cred că ar fi trebuit deja să rezolvăm aceste probleme, dar când am lucrat cu președinția franceză anul trecut, am sperat că problema urgenței va fi dispărut ca să ne concentrăm acum pe o agendă mai puternică pe creștere pe viitor. Cu Mexicul sperăm de asemenea că situația de criză urma să fie rezolvată, dar din păcate iată că situația se deteriorează am uh, făcut parte din uh, multe, la multe reuniuni de șerpaș găzduite de Mexic și uh, ne-am ocupat de prezentarea din 21 mai în legătură cu evoluțiile economice. Am văzut că există îmbunătățiri în economia globală, cu rol bun al uh, SUA și Japoniei, Europa încă este cam în urmă și ăsta este principalul risc pentru economia globală. Situația nu s-a îmbunătățit și, din potrivă, se deteriorează, deteriorează mă scuzați, pe zi ce trece și trebuie luate măsuri suplimentare față de cele luate deja de UE. Prioritatea pentru noi, sigur, trebuie ca Europa să facă tot ce poate pentru a rezolva situația băncilor și a mobiliza toate resursele financiare necesare. Trebuie să spunem că Europa dispune de resursele acestea pentru a ieși din criză și pentru ca economia globală să uh, se îmbunătățească. Acum, ce înseamnă guvernarea uh, consolidată? E vorba de trei elemente. În primul rând, să acționăm unit și eficient, adică G20 a fost uh, eficient pentru că a adunat împreună reprezentanții economiilor uh, principale și uh, a încercat să rezolve problemele create de criză. Dar acum când e vorba de a conduce economia globală pe o cale uh, mai pozitivă și un mod mai colegial de a gestiona economia, lucrurile sunt mai complicate, dar nu e vorba doar de a ieși din situațiile de criză, ci și de a clădi calea pentru creștere pe termen lung, pe bază solidă, cu noi surse de creștere, pentru că nu se pune problema doar în legătură cu ce fel de criză ne confruntăm, ci și ce impact va avea acea criză uh, în viitor, pe mulți ani de acum înainte, cu obstacolele în calea creșterii. Și noi trebuie să găsim noi surse de creștere. Și în uh, uh, cadrul OCDE s-au făcut mai multe propuneri, de exemplu pentru îmbunătățirea cunoștințelor de pe piața muncii și la nivelul tineretului. Apoi probleme legate de gen, cu participarea femeilor la economie, ca sursă adițională de creștere, probleme legate de dezvoltare, apoi chestiunea cu valoare adăugată, cunoștințele ca puncte de care să profităm și, oricum, avem nevoie de o guvernare eficientă unită. E unul din beneficiile G20 acesta. Dar ei se reprezintă pe ei înșiși, trebuie să spun, pentru că de câte ori de câte ori uh, noi credem că G20 este un forum pentru guvernanța globală economică și atunci când vorbesc cu colegii de la grupul G20, ei spun că noi ne reprezentăm pe noi înșine. Noi nu avem intenția să reprezentăm pe altcineva din afara grupului și trebuie să spun că ce poate face G20 pentru economia mondială este să ia cele mai bune decizii pentru creștere și dezvoltare, pentru că reprezintă 80% din PIB-ul mondial. Deci orice fac ei va avea un impact major asupra economiei globale și uh, dacă iau măsuri bune, atunci vor fi în beneficiu întregii lumi. Și noi credem că uh, G20 reprezintă o evoluție foarte binevenită în guvernanța globală, în zona economică. În primul rând, pentru că uh, participă acolo jucători cheie pe picior de egalitate în procesul de luare de decizii la nivel global, uh, pentru că e vorba de o evoluție la nivel economic, dezvoltare economică și pentru că nu e ușor, sigur, să stai acolo și să încerci să te înțelegi cu organizațiile internaționale. Nu sunt cele care au rolul de lider politici, ci țările și președinții, șefii de stat și de guvern. Însă noi vedem ce dificil e să se ajungă la un consens la acel nivel și cât de dificil e să iei o decizie. Dar e bine că acești oameni se reunesc, că discută la aceeași masă, eh, pentru că discută acolo probleme care sunt foarte dificil de rezolvat E vorba acolo de discuții politice uh, foarte animate, ca să spun așa. În ce privește legitimitatea, după cum am spus, grupul acesta trebuie perceput ca un grup care se reprezintă pe sine însuși, ca parte dintr-un cadru mai larg de guvernanță la nivel mondial, care nu uh, înlocuiește niciun alt organism. Cum spunea și doamna ambasador, când vorbim de creștere și de G20, nu va înlocui rolul ONU. E ceva diferit când e vorba de comerț, uh, în toate comunicările G20, când se vorbește de uh, comerț, ei nu fac decât să susțină procesele stabilite la nivelul OMC-ului, uh, care rămâne organismul principal în acest domeniu. Dar uh, haideți să ne gândim și la faptul că totuși G20 are un cuvânt foarte greu de spus în comerț, pentru că acolo sunt, se reunesc actorii principali. La fel, un cuvânt greu de spus în creșterea verde, ecologică. Dacă aceste țări nu ar începe discuțiile în legătură cu cât de mult să combatem clima sau cât de mult se schimbă clima, mai bine ar fi să spună cum să utilizeze taxele ecologice, să fie realiste, câte investiții facem în energie regenerabile, uh, cum eliminăm subvențiile sau cât de mult eliminăm subvențiile, că astea uh, sunt lucruri care se discută de mult și sunt opțiuni pe care țările le pot avea, să nu, în, să nu încerce să aibă un, o, o agendă mai uh, extinsă, după cum au alte organisme. Și decizia de a rămâne un organism informal, deschis, care încearcă să, să aibă legături și cu alte grupări, de exemplu, grupări parlamentare în anumite domenii, este o bază foarte bună pentru discuții și pentru consultări în diferite domenii. Și, în general, spune, după cum a spus și domnul Carat la început, că uh, G20 e bun, are un rol bun în sensul că se evită evoluțiile mai negative ale crizei și că întrunește actorii principali pe plan global care discută problemele economiei globale, uh, reprezintă și o provocare în sensul că încearcă să guverneze uh, economia mondială și să o aducă pe o cale mai bună. Dar aici trebuie să spun și e important pentru că aici ne aflăm la Parlamentul European că nici un element nu trebuie lăsat în afara discuțiilor. Sigur, decizia deciziile pe care le vor lua ă, statele europene se vor lua la nivel european, cu instituțiile europene. G20 ar trebui să discute aceste decizii și vreau să spun că, din păcate, câteodată există reticențe, nu doar la nivelul statelor europene. Când se vorbește de dezechilibre, știm că economiile emergente nu se prea simt bune. Bine, din acest punct de vedere și fiecare stat se confruntă cu propriile sale probleme, dar trebuie să fim deschiși, să discutăm acolo la acel nivel și să începem să încercăm să găsim soluții ca G20 să aibă un rol încă și mai important de jucat pe viitor. Nu este ușor, ar fi ușor să spunem că, bine, acum, uh, atunci când criza ne-a afectat, uh, toată lumea să contribuie la pachetul uh, de stimulente. Acum, sigur, condițiile economice diferă foarte mult de la țară la țară și cerințele politice la fel diferă. Deci, o acțiune colectivă nu este la fel acum decât înaintea crizei sau în momentul maxim al crizei. Deci s-au făcut progrese, încă mai uh, sunt multe de făcut, însă e mult mai bine să existe G20-ul decât să nu existe acest forum. Mulțumesc! Mulțumesc și, într-adevăr, acum când se creează o distribuție nouă a puterilor, trebuie creată și o arhitectură care trebuie să dureze și arhitectura noastră internațională uh, uh, a apărut la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, reflectând de echilibrul de atunci. Între timp s-au schimbat multe, avem un nou echilibru al puterilor și uh, lucrul bun la G20 e că nu încearcă să intervină uh, la nivelul arhitecturii existente, ci să creeze un nou forum în care noile țări, mai ales cele care au uh, devenit mai importante în ultima vreme, să aibă posibilitatea să-și exercite uh, noile puteri pe care, de care dispun. Acum domnul Daniel Gros, vă rog, 10 minute aveți la dispoziție. Um, say, as an independent observer. Mulțumesc foarte mult. În calitate de observator independent o să fiu mai direct și mai puțin uh, diplomatic. Din câte îmi dau eu seama, G20 e un for util, dar mi-e greu să întrezăresc cum anume ar putea guverna economia globală în afara acestui sistem de criză. Uh, în, cri- în timpul crizei a fost util să avem o linie comună a șefilor de stat și de guvern, dar de îndată ce starea de urgență va trece, toată lumea va pleca acasă și va acționa după bunul plac după doleanțele domestice. După cum am spus, frumusețea G20 este că nu uh, intervine în instituțiile pe care le avem și care funcționează. Uh, eu cred că aici avem uh, Fondul Monetar Internațional ca exemplu de instituție care face ceva zi de zi. Iar în acest context, eu am fost rugat să vă prezint un studiu pe care l-am realizat recent pentru Parlamentul European în ceea ce privește reprezentativitatea externă a zonei euro. Am discutat despre reprezentarea zonei euro în diferite foruri, însă de dragul scurteții intervenției mele, vreau să mă limitez la FMI, pentru că aceasta este instituția unde s-ar putea schimba, unde, care într-adevăr poate schimba ceva. Lorenzo va menționa și el mai târziu acest lucru. În trecut chiar s-au făcut propuneri co- concrete și practic nu facem altceva decât să continuăm aceste propuneri concrete. Știm cu toții că principiul care stă la baza FMI este că Uh, la femei participă țări în calitate de membre, femei fiind uh, un actor responsabil pentru politici fiscale. Deci, când spui femei, te gândești la probleme fiscale, nu neapărat la probleme monetare. Până acum, argumentul valabil era cel că zona euro nu poate fi reprezentată la femei, fiindcă nu tratează chestiuni fiscale are o autoritate monetară prin BCE, Dar, după cum am spus, rolul uh, femeii este în principal financiar, iar zona euro nu are o uh, prerogativă financiară. Vestea cea bună este că lucrurile se schimbă, sunt în curs de schimbare, încă nu avem un rezultat concret, dar uh, ideea este că avem FSF, uh, uh, se discută din ce în ce mai mult despre o uniune fiscală și se întreprind pași concreți către acest rezultat ultim. Nu știu exact cum se va desfășura totul, avem un uh, panel de președinți care se va ocupa de asta, dar cert este că zona euro își va conferi o față financiară. Propunerea noastră e destul de simplă, de fapt putem să spunem că interesul financiar al țărilor Uniunii Europene la FMI ar fi strâns uh, legat prin mecanismul european pentru, uh, de, mecanismul european pentru stabilitate. E acel mecanism permanent uh, care oferă personalitate juridică zonei euro. Nu trebuie să schimbăm tratatul, nu trebuie să întreprindem nimic în acest sens, ci e nevoie de un acord formal între uh, membrii zonei euro ca de la data cutare să o fie reprezentați de un singur actor la FMI și anume Mecanismul European pentru Stabilitate, ISM, prin, desigur, gestionarul acestui mecanism și instrucțiunile politice vor fi conferite de Consiliul Ministrilor de Finanțe din zona euro, uh, care stă la baza prerogativelor ISM. Așadar, vedeți cam cum s-ar putea, cam cum ar putea fi formulată reprezentarea zonei euro în afară, cu precădere la FMI. Se poate spune că directorul executiv uh, care reprezintă zona euro ar putea fi numit uh, de ISM, iar adjunctul de Banca Centrală Europeană, pentru că este o practică curentă în, țar, în țările membre în ceea ce privește reprezentarea în autoritățile financiare și monetare. Uh, așa se face și în Germania și în multe alte state care au implementat, implementat o practică similară. Aceasta este așadar viziunea mea despre modul în care uh, Uh, putem uh, să ajungem uh, la obiectivul ultim. Cum anume putem atinge acest obiectiv fără schimbări majore? În studiul nostru noi spunem că s-ar putea întreprinde foarte multe lucruri fără schimbări formale ale tratatului. De fapt, trebuie să avem o, com o comisie la Bruxelles, practic o subcomisie a grupului de lucru pentru zona euro, care să fie reprezentată de un grup de funcționari naționali cu suficientă autoritate acasă și care să poată să reprezinte opinia ministrilor de finanțe de acasă, care desigur, să poată monitoriza uh, ceea ce se face la femei. Asta nu înseamnă să se întâlnească uh, în, sub formă de summituri, ci să urmărească îndeaproape, în cadrul unor reuniuni, uh, or, agenda femei pentru a formula poziții comune. În practică știm că este foarte greu să găsești o poziție comună, mai ales când uh, chestiunile sunt foarte variate și timpul te presează. De aceea, în propunerea noastră, noi am propus o modificare procedurală simplă. Am putea spune că acest grup, această subcomisie, ar putea să aibă un secretariat care să urmărească el ceea ce se întâmplă la femei și secretariatul să fie cel care vine cu propuneri. Dacă propunerile nu sunt adoptate cu majoritate la subcomisie, poate că se poate ajunge la concluzia că nimeni nu va lua cuvântul pe subiectul respectiv la femei, deci nimeni din zona euro. Astfel s-ar oferi un soi de stimulent de a se ajunge totuși la un acord înainte de reuniunea FMI, astfel încât zona euro să aibă o opinie. Și din nou, fără schimbări majore, am putea spune că propunerile secretariatului subcomisiei vor fi supuse uh, votului cu condiția să nu existe o majoritate împotrivă. Din nou, astfel, zona euro ar putea avea o voce comună fără a fi necesar să se treacă printr-o serie de amendări de ordin juridic. Și, sigur, am putea stipula faptul că activitatea acestei subcomisii ar trebui să fie strâns legată de activitatea Parlamentului European. Oricum, cred că există suficientă uh, expertiză aici la Parlamentul European, astfel încât să poată fi urmărită îndeaproape activitatea subcomisiei speciale pentru zona euro. În concluzie, vreau să vă spun că, deocamdată, zona euro este slab reprezentată în forurile globale. Nu discutăm aici despre uh, neapărat numai despre nivelul uh, grupului celor 20, ci după cum am spus și despre femei, dar lucrurile s-ar putea schimba pentru că ar putea surveni acele modificări în cadrul general și de îndată ce uh, zona euro va avea un cadru financiar de reprezentare în afară, am putea ajunge la concluzia că poate exista o reprezentare formală a zonei euro la femei. Va fi nevoie de câteva schimbări de ordin juridic, nu la nivelul tratatului, după cum am subliniat. A sosit momentul să ne gândim în termeni concreți cum anume s-ar putea realiza toate acestea. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule Gros! Sunt lucruri asupra cărora trebuie să reflectăm într-adevăr. Acum îi dau cuvântul domnului Daniel Goiader pentru 10 minute. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Că ați invitat și Serviciul European de Acțiune Externă. E o dezbatere interesantă. Și cred că summitul G20 e un subiect deosebit de interesant. Promovarea de soluții multilaterale reprezintă principiul fundator al integrării europene. Și de aceea acest lucru e consfințit acum în tratatul de la Lisabona. Și astfel putem să avem un schimb de experiență cu partenerii noștri în cadrul G20. Adevărul e că la nivel intern guvernarea e fragmentată, dezagregată, și o adevărată guvernare mondială e ceva ce încă nu am reușit să avem. Obiectivul e să asigurăm securitate, prosperitate și o împărtășire mai echitabilă a beneficiilor. Există o serie întreagă de provocări, cum ar fi criza economică și financiară la care ne-am referit, securitatea alimentară, combaterea sărăciei, sunt elemente care sunt pe agenda noastră de lucru. De asemenea, nevoia de a avea o soluție la nivel internațional. Noi, cei de la Serviciul European de Acțiune Externă, cu siguranță putem avea niște sugestii utile. Nu mă voi referi acum la summitul care va avea loc uh, în Mexic. Doamna ambasador uh, Fuentes deja s-a referit la obiectivele acestui summit. Există deja niște elemente care se regăsesc la concluziile Consiliului European, precum și în declarațiile președintelui Van Rompuy cu această privință. Deci nu voi intra în aceste detalii. Mă voi concentra doar pe guvernarea internațională și G20. La reuniunea informală a ministrilor de externe, a începutul acestui an, care a avut la, loc la Los Cabos, a fost prezentă și doamna Ashton. A fost o primă reuniune de acest fel, în acest format, și prezența dumneavoastră a fost foarte importantă. Discuțiile au fost foarte generale. S-a vorbit de dezvoltare umană, de creștere, Doamna Ashton a vorbit despre cât de important este ca instituțiile internaționale să abordeze problemele actuale. Și tocmai despre asta este vorba acum. Cum să facem față, de exemplu, situațiilor din Iran și din Siria? În astfel de situații se vede cât de uh, necesar e sprijinul comunității internaționale, cum ar fi și în cazul primăverii arabe. La această reuniune de la Los Cabos nu s-au luat niște conclu- nu s-au dat niște concluzii oficiale, să s-a vorbit despre securitatea alimentară, despre energie, s-a vorbit despre energia, despre creșterea ecologică, despre faptul că toate aceste elemente nu pot fi tratate separat, ci doar împreună. Și s-a ajuns la concluzia că e nevoie de o uh, soluție cuprinzătoare. Un al doilea element. Există un domeniu comun important uh, care ține de securitate, de economie și de aceea e nevoie de um, niște instrumente care să ne asigure o urmărire adecvată a situației la nivel internațional. De asemenea, E necesară reforma instituțiilor internaționale în cadrul uh, actual și cu o abordare pragmatică. De asemenea, angajamentele pe care și le-au asumat statele membre trebuie uh, urmărite atât în cadrul G20 cât și în alte foruri, deoarece uh, aceste angajamente nu au fost suficient de mult uh, de, nu au fost suficient de bine puse în aplicate deocamdată și trebuie făcut efortul în această privință. Și mai ales s-a subliniat un lucru la această reuniune de la Los Cabos și anume cât de important e să avem o diplomație preventivă și nu reactivă. Așa cum a spus foarte clar ambasadoarea Mexicului, trebuie să avem în vedere atât perspectivele pe termen scurt și lung și să nu avem doar niște acțiuni uh, în caz de criză. Pe ansamblu, doamna Ashton consideră rânea de la Los Cabos un succes. Mexicul uh, și-a reiterat angajamentul de a promova inițiative constructive de acest uh, fel. Și acest lucru cu siguranță va fi menținut și la următorul summit de la, la Los Caos. Nu cred că deocamdată s-a luat o decizie. Nu știu ce va face Rusia, de exemplu. ce trebuie făcut în continuare. În ceea ce privește concluziile informale de la reuniunea ministrilor de externe, se pare că mentalitatea Uniunii Europene merge în aceeași direcție cu cea generală de la această reuniune. Deci va trebui să vedem cum putem influența și mai mult dezbaterea, mai ales cea privind eficiența și legitimitatea și forul G20. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, acestea vor fi niște elemente esențiale. Unele țări consideră că G20 e un grup uh, de sine stătător și mulți uh, critică faptul că nu sunt reprezentate celelalte țări care dețin același procent de 20% din PIB-ul mondial. Mulți se plâng de legitimitatea acestui for. Norvegia, de exemplu. E o chestiune esențială. Și subiectul conferinței, cum să asigurăm legitimitatea G20, e un, e un subiect foarte bine ales. Deci nu se știe ce se va face pe viitor, însă eu cred că Există multe posibilități. La reuniunea informală, ministrii de externe au uh, indicat mai multe elemente. E clar că G20 trebuie să continue eforturile în colaborare cu organizații precum ONU. Trebuie să asigure leadership politic pentru a ajunge la acorduri în forurile menționate. Mai e și problema eficienței. Multe din uh, divergențele de la ONU există și la G20. Există acea prăpastie est-vest, nord-sud, poate că lucrurile nu sunt atât de marcate ca acum 20 de ani. membri din G20 care sunt uh, membri ai Consiliului de Securitate ONU sunt uh, mulțumiți de situația actuală, alte țări se plâng de modul în care stau lucrurile și nu vă mai da nume de țări, înțelegeți foarte bine la ce mă refer. Ce alte concluzii putem trage de pe urma acestei dezbateri politice? E greu să echilibrezi legitimitatea ONU și, rotica, e, și retorica folosite la negocieri, deoarece lucrurile s-au schimbat. E nevoie acum de soluții multilaterale pentru a combate problemele, cum ar fi proliferarea. Acum, relațiile dintre G20 și sistemul ONU și instituțiile financiare – precum și cu grupurile informale. Aceste relații ar trebui să fie călăuzite de principiul unei uh, complementarități și unei diviziuni eficiente a muncii. ONU reprezintă sistemul cel mai avansat de guvernare mondială, cu valori politice, cum ar fi protecția drepturilor omului, democrația, respectarea minorităților și soluționarea pașnică a conflictelor Acestea ar trebui să fie elementele cheie din orice sistem multilateral. Și în ciuda crizei financiare și economice, trebuie să ne păstrăm încrederea. Europa nu este într-un con de umbră. Europa are multe de oferit, trebuie să ne folosim uh, de uneltele oferite de tratatul de la Lisabona pentru a avea o adevărată politică de guvernare mondială cu partenerii noștri strategici. Și una din principalele probleme va fi cum să avem o politică externă de guvernare mondială mult mai bună, cum vom putea contribui din punct de vedere strategic la ce se întâmplă la nivel internațional. Sunt de acord pe deplin cu ce a spus vicepreștele Caras la început, și anume că ONU e o organizație precursoare, e o organizație care e la baza acestui sistem. Iar ONU iar Uniunea Europeană, bineînțeles, ca instituție își poate aduce uh, contribuția la ceea ce se discută la nivel internațional. Vă mulțumesc. Acum mai mulți colegi, domnul Gunnar Hockmark va interveni, raportor privind guvernarea economică mondială, subiectul despre care discutăm. Deci îl rog să intervină timp de 5 minute, după care va lua cuvântul domnul Deva. Vreau să vă spun că domnul Gros a trebuit să plece, își cere scuze, însă domnul Sarius Vo- și do- iar domnul Sarius Voschi, care trebuia să vie aici, nu a putut să vină deoarece are un alt angajament politic. Aveți cuvântul, domnule Hockman. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... I think it has been stated here. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici uh, am, am ascultat adineauri cuvinte despre legitimitatea și importanța G20 ca depinzând de uh, legăturile sale cu FMI, uh, cu Organizația Mondială a Comerțului și alte instituții globale. Și eu cred că eficiența sa, într-adevăr, este dependentă de aceste instituții, că niciodată, uh, într-adevăr, nimeni nu poate pune sub semnul întrebării importanța G20 ca forum de discuție. Însă, când e vorba de uh, pune în aplicare a deciziilor, um, pentru rezolvarea problemelor dezvoltate de zeci, zeci de ani de zile, acolo e problema și uh, e interesant în legătură cu G20 să ne gândim la epoca când acest forum nu exista. Acum 25 de ani în urmă, să spunem, domnule președinte. Cred că e remarcabil să, dacă ne amintim că acum 25 de ani exista o entitate numită Uniunea Sovietică care avea uh, un rol important în lumea întreagă și tindem să uităm asta. Și exista uh, o lume etichetată ca fiind uh, lumea a treia, lumea a doua era Uniunea Sovietică și aliații săi și mm, lumea întâia, ca să spun așa, era Statele Unite, aliații săi și Mexicul, de exemplu. Așa uh, era croită lumea pe atunci. Și se reflecta uh, această arhitectură și în creștere. Uh, și această situație a fost prelungită timp de uh, zeci de ani de zile. N-am avut creștere reală și asta s-a văzut ulterior. Am avut creștere, de foarte înceată. De fapt, și uh, un alt aspect foarte important, e foarte bine să ne reamintim și poate încă va mai fi și încă va fi și mai șocant să ne amintim că în acele zile nu exista internetul și uităm asta, pentru că uh, îl luăm internetul ca pe <laughs> ceva ce a existat de la, din, uh, de la începutul timpurilor încoace și este foarte important, sigur, în economie, în comerț, în, uh, dar iată, pe atunci chiar nu exista internetul, deci lumea nu era conectată cum este astăzi. Distanțele geografice aveau un impact real asupra unui număr de procese în economie, comerț și alte domenii. Și un al treilea lucru. La acea vreme, Europa de vest și Statele Unite dominau economia mondială la fel și instituțiile acesteia. Pe când astăzi, Occidentul, Europa și SUA domină criza eh, economică. Și iată, e o diferență remarcabilă și foarte importantă, dar până la urmă chestiunea centrală este că la acea vreme și motivul pentru care au intervenit aceste schimbări e că timp de 25 de ani am văzut că a existat o creștere economică în lume și a crescut de la un miliard la acea dată la mai mult de 4 miliarde de oameni care trăiesc în relativă prosperitate. Asta din punct de vedere al dezvoltării e cea mai importantă victorie în lupta împotriva sărăciei și e remarcabil. Și când vorbim de criză, criza de astăzi, e important să ne amintim că ne aflăm într-o situație mult mai bună astăzi, în ciuda tuturor problemelor prin care trecem. Și cred că soluția acestor probleme uh, e să vedem într-adevăr ce a stat la baza succeselor, succeselor noastre. Și cred că pentru instituțiile globale trebuie să uh, se gândească la modul în care pot transforma, adapta economiile la faptul că s-a schimbat lumea, pentru că o parte importantă a problemelor noastre o reprezintă faptul că pe când lumea s-a schimbat în mod dramatic de la epoca Uniunii Sovietice la cea a internetului și a unei economii globale, instituțiile mondiale sunt cam tot aceleași și economiile principale uh, au făcut cam aceeași treabă timp de 25 de ani economiile cele mai bogate cheltuiesc la fel ca înainte, uitând că nu mai sunt uh, la fel de bogate ca pe vremuri. Economiile mai puțin bogate uh, acumulează surplusuri, după cum făceau și atunci când au nevoie de uh, o transformare. Deci avem o situație simetrică, pe de-o parte. Economiile cele mai bogate din trecut cheltuiesc și au deficit din ce în ce mai important. Avem apoi surplusuri în celelalte economii și cheia pentru instituțiile noastre globale e să conștientizeze faptul că lumea este o economie globală, deci trebuie să ne gândim la un nivel de guvernanță globală în ce privește politicile monetare, că am văzut ce s-a întâmplat cu marile niveluri de deficit în ultimii care s-au creat în ultimii 25 de ani, mai ales politica monetară din Statele Unite, dar nu numai ea Apoi, finanțe publice stabile sunt foarte necesare pentru că altfel economiile Uh, cu economie scăzută vor avea și deficit din ce în ce mai mare, după cum se vede foarte clar astăzi. Și trebuie să avem o mai bună supraveghere și monitorizare globală a piețelor financiare. Bun, asta nu e soluția uh, la problema uriașelor dezechilibre, dezechilibre economice. Uh, piețele financiare pot uh, întâlni cu aceste dezechilibre, dar noi trebuie să restructurăm situația și unul din lucrurile importante pentru creșterea economiei globale e să ne asigurăm că vom consolida finanțele și economiile publice, cele ce stimulează economia privată și reduc cheltuielile din banii publici, pentru că avem două instrumente diferite sau avem austeritate la nivelul statelor și guvernelor sau la nivelul cetățenilor. Și dacă avem asta la nivelul cetățenilor, vom avea mai puțină creștere. În schimb, vom avea guverne mai mari, dar în ce privește comerțul liber, comerțul liber în ultimele trei decenii a reprezentat cheia realizărilor noastre deci să ne gândim la un guvern liber, să utilizăm uh, cât mai bine FMI-ul și OMC-ul. G20 aici e un forum important de discuții și decizii, dar uh, când e vorba de punerea în aplicare a celor decizii, trebuie să avem o guvernanță globală, ca parte a unei economii globale, adică finanțe publice, uh, comerț liber, dar toți depindem unul de celălalt. Asta trebuie să fie foarte clar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hegmar. și acum uh, dau cuvântul domnului Deva, care reprezintă aici uh, Comisia pentru Dezvoltarea Parlamentului European. Vă rog. Before I talk about... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să discut despre sărăcie și dezvoltare, vreau să menționez câteva din punctele apărute anterior în discuție. Mă bucură faptul că se poartă acum această dezbatere, pentru că noi nu facem altceva decât să vedem care e starea lucrurilor. Din câte îmi dau eu seama, ordinea post-belică uh, s-a, este distrusă, s-a fărâmițat. Se spunea că în Europa există cea mai volată formă de cooperare politică. Dar, trecând acum prin această criză, vedem foarte clar că instituțiile paneuropene au fost uh, ignorate. Criza a ignorat Parlamentul European. Criza a fost tratată de, sau a fost abordată de către alți actori semnificativ Noi în această criză nu am existat. Comisia a existat în criză și noi nu am făcut altceva decât să venim și să curățăm mizerile rămase în urmă. Mizerile rămase în urma celor de sus. Cei uh, de sus, reprezentanții de marcă, ne ignoră. Avem G8, G20, G77, și câte și mai câte grupări ad hoc. Nu sunt uh, instituții instaurate prin acorduri internaționale. Practic, noi acționăm orbește și ne îndreptăm către o lume foarte periculoasă. Nu va fi secolul Chinei, nici al Indiei și nici uh, al Americilor. De fapt, va fi secolul nimănui va fi lumea nimănui. Fiecare stat în parte își va urma interesul propriu. Chiar și în Uniunea Europeană se va întâmpla asta. Îndrăznesc să o spun. Conceptul solidarității în Uniunea Europeană a fost înlăturat din vocabularul nostru, iar conceptul de interes propriu este unul care primează în anumite uh, state membre din perspectiva unui eurosceptic, este un lucru extraordinar de afirmat. Așa că trebuie să verificăm starea lucrurilor, să vedem încotro ne îndreptăm. Practic, ne îndreptăm uh, către o lume foarte periculoasă. Avem țările BRICS, vom avea țările SIVETS. Și uite așa, fiecare stat în parte își va urma propriul interes. Brazilia a făcut un anunț interesant în ultimul timp și anume că va defrișa și mai mult din pădurea amazoniană. E un bun public, noi spunem că e al nostru al tuturor, dar realitatea ne arată că nu e așa. Brazilienii vor face ce vor cu pădurea amazoneană. Bun, date fiind aceste schimbări politice enorme, se pune următoarea întrebare suntem bine echipați pentru a oferi un răspuns marginal la această, aceste provocări? Răspunsul este, mă tem, domnule președinte, nu. Structurile noastre instituționale sunt prea încete și uneori e de-a dreptul ridicol Uh, vedem uh, ce facem noi uh, în Parlament, vedem cum ne tot deplasăm până la Strasburg, citim ziarele și ne dăm seama că nu știm pe ce planetă trăim. Ne uităm la ordinea de zi de la Strasburg ultima dată și vedem ce am votat. După care comparăm cu ceea ce ne spun ziarele despre criza globală. Ziarele ne spun ce se întâmplă și în zona euro. Și nu poți să faci altceva decât să te întrebi, oare noi trăim pe o insulă? Noi chiar uh, putem susține că suntem conectați la Europa și la, mai mult la lumea întreagă, la restul lumii. Structurile noastre instituționale nu fac față acestor provocări. În zadar ne așteptăm ca India, China și celelalte țări emergente să ne urmeze modelul. Nu o vor face. Haideți să ne uităm la Africa. În Africa creșterea este substanțială. Bazele democrației însă sunt fragile. Democrația poate supraviețui doar dacă există instituții uh, la baza acesteia. O societate civilă și un stat de drept. O presă liberă pentru a articula ceea ce se întâmplă, precum și un sistem judiciar independent pentru a supraveghea modul în care se face politica în instituțiile politice. a avut loc primăvara arabă. Și am văzut că au avut loc uh, alegeri libere uh, și juste. Acestea reprezintă niște baze de la sine înțelese. Fără niște alegeri libere, um, totul e în zadar. Am văzut ce s-a întâmplat în Zimbabwe. M-am deplasat acolo cu Lordul Carrington și eu am fost cel care a făcut raportul de evaluare și am spus uh, lordului care m-a însoțit, nu ați făcut altceva decât să, exprima, să uh, sprijiniți exprimarea unui singur vot pentru un singur om, odată. Avem nevoie de instituții care au la bază același sistem valoric. Practic, ne dăm seama că nu suntem suficient de rapizi în abordarea provocărilor nu suntem suficient de rapizi uh, noi, uh, cei care acționăm în aceste instituții paneuropene, pentru a contracara criza din zona euro și nu suntem în măsură să facem față schimbărilor din uh, Africa și din America Latină și de peste tot în lume. Pot să vă dau un singur exemplu, fiindcă timpul mă presează. Se știe că 800 de miliarde de euro vin din Africa, din lumea în curs de dezvoltare, sub formă de bani la negru. 800 de miliarde. Sunt bani care nu apar în uh, hârtii, sunt bani obținuți pe căi ilicite. Noi oferim țărilor în curs de dezvoltare 60 de miliarde sub formă de asistență pentru dezvoltare. De acolo însă vin 800 de miliarde de euro și nu întrezărim legăturile. Dacă am face ca acești bani, 800 de miliarde de euro, să rămână în Africa, atunci am ajunge la o sumă de 1,3 trilioane uh, de bani uh, puși în tot felul, băgați în tot felul de conturi uh, din India. O sumă enormă, repet, 1,3 trilioane. Am eșuat. Nu am făcut altceva decât să luăm banii contribuabilor noștri și să dăm sub formă de asistență pentru dezvoltare. de adevăr după cum a spus Gânar, unele dintre realizări sunt uh, uriașe și avem uh, povești de succes în ceea ce privește reducerea sărăciei globale. Avem succes în ceea ce privește generarea de bunăstare și uh, oferirea unui trai mai bun oamenilor. Dar ar trebui ca aceste schimbări să survină mai repede. Mai avem foarte multe de făcut și nu pot să vă spun în timpul alocat câte ar mai trebui făcute. Dar cel puțin mă bucur că am ajuns să vorbim deschis despre acest subiect. Vă felicit pe dumneavoastră și pe Otmar Caras pentru că sunteți oameni care gândesc așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum declarăm deschisă dezbaterea. Vă rugăm să vă anunțați uh, intervențiile ca să vă înscrieți la cuvânt. Thank you very much. Let's, uh... Mulțumesc foarte mult și acum să dăm cuvântul uh, experților noștri pentru a reacționa la uh, comentariile, întrebările venite din partea eurodeputaților. Mulțumesc foarte mult, domnule Moreira. Țin să spun, domnule Hochmark, domnule Deva, că dumneavoastră ați pus punctul pe I în ceea ce privește marile provocări care există și cărora trebuie să le dăm curs pentru a putea să acționăm la comun, ca un grup unit. Adesea trebuie să decidem, să, să luăm o decizie uh, care favorizează a doua opțiune preferată, care e în beneficiul nu al intereselor naționale, ci al, în beneficiul grupului. Uh, Mă tem că acest cadru uh, pe care au încercat cei de la G20 să îl construiască um, impune asumarea unor angajamente pentru obținerea creșterii și ar trebui să luăm în calcul și efectul de contagiune al unora dintre politicile care nu au fost inițial luate în calcul. Și în ceea ce privește frauda, Mă scuzați, în ceea ce privește investițiile, vreau să vă spun că chit că la început acțiunile uh, au fost puțin nesigure, nu se știa exact ce se întâmplă cu aceste eforturi, cum se dedublează cu cele de la OMC, totuși am uh, reușit să uh, acționăm în ceea ce privește valoarea adăugată comercială și echilibrul comercial existent în plan internațional și acțiunile OCDE cu uh, OMC. Practic, uh, ceea ce se întâmplă acum în plan global va schimba relațiile comerciale. Acum, mentalitatea noastră este să spunem că e, bine, e mai bine să ai excedent decât deficit. Exportul e bun, importul e așa și așa. Dar realitatea nu se rezumă doar la aceste lucruri. Avem câteva lanțuri de producție care pot fi utilizate în acest sens. De exemplu, iPad-ul. Se pune întrebarea, chiar e produs în China? Cei de la G20 spun, haideți să punem degetul pe rană, dar uh, o fac într-o manieră politică și nu academică. Practic se încearcă înțelegerea modului în care funcționează lumea și cum apar efectele de contagiune și cum anume uh, se întrezăresc aceste schimbări și în uh, relațiile comerciale și de investiții care există. Sigur că am vrea ca această lume să se miște mai repede, dar problema este că uneori realitatea ne ia pe dinainte și ar trebui să așteptăm să vedem cum anume evoluează lucrurile și în ce măsură putem interveni noi, astfel încât să punem bazele unei economii mondiale mai puternice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum domnul Guiader de la SAE. El este cel care trage concluziile. Uh. Mulțumesc! Două sau trei comentarii am abordat, avem o abordare destul de pozitivă. Din această dezbatere întrevăd câteva lucruri. Lucrurile sunt în mișcare, poate nu la fel de rapid pe cât ne-am dorit, însă sunt și elemente pozitive. În primul rând, peste două săptămâni va avea loc acest summit Rio Plus 20 la care se va vorbi despre o nouă formulă. Deci nu vom mai avea uh, obiective de dezvoltare ale mileniului, ci obiective durabile ale mileniului. Asta înseamnă că ne schimbăm abordarea. Există acum, deci, o voință de a combate acest lucru, eradicarea sărăciei, de exemplu, e ceva ce s-a făcut, e realitate. Și acum ne îndreptăm către un cadru mai general prin care vom uh, stabili uh, legăturile dintre diferite domenii și președinția mexicană a vorbit despre asta. O a doua chestiune. Care e rolul Uniunii Europene? Trecem printr-o criză economică majoră în momentul de față. Unele state membre ale zonei euro sunt foarte afectate, însă dacă e să ne bazăm pe valorile și pe capacitatea noastră de a face față problemelor, putem oferi niște elemente foarte bune partenerilor noștri. Și în ultimul rând îmi amintesc foarte bine, eram mai tinerel atunci, însă în 1975 a avut loc o primă reuniune. Atunci era formatul G5, după aia G6. A fost un prim summit organizat la Fontainebleau, în Franța. Un eveniment foarte interesant. E foarte interesant de văzut cum s-au uh, schimbat lucrurile de atunci. Deci au trecut practic de atunci 30 și ceva de ani. Pe vremea aia nu era internet. Lucrurile acum se îndreaptă în altă direcție, în direcția cea bună. Acum uh, sunt reprezentate 20 de țări care au 80% din PIB-ul mondial. Însă nu toată lumea e reprezentată în acest for. Deci de aceea trebuie să vedem care va fi legitimitatea acestea pe viitor. Va trebui să ajungem uh, însă la o înțelegere comună pentru așa ceva. Vă mulțumim foarte mult. Hai să încheie acest grup de discuții. Înainte de a trece la al doilea grup de discuții, doamna ambasador uh, Mexicului trebuie să ne părăsească. Îi mulțumim pentru contribuția importantă la această conferință și îi urăm numai bine uh, ceea ce privește organizarea summitului G20. Îmi iau la revedere acum de la oaspeții noștri de la primul grup de discuții. Merci, So let's uh, start this. Haideți să începem acum cel de-al doilea grup de discuții. Eu sunt președintele Comisiei pentru Comerț Internațional din acest Parlament. Și așa cum uh, v-a spus domnul Caras, vicepreședintele Parlamentului, la începerea acestui eveniment, uh, e foarte bine să avem și o dimensiune parlamentară în ceea ce privește Uh, guvernanța mondială și procedurile G20. Eu salut diferitele comisii care au sprijinit organizarea acestei conferințe și, după cum știți, în ceea ce este comerțul internațional, aceasta este o competență federală, deci comunitară, iar Parlamentul European, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, are competența de a-și da avizul conform pentru semnarea de acorduri comerciale. Deci Parlamentul European e mult mai implicat. Al doilea grup de discuții se va referi la condițiile pentru o creștere globală și ocupare. Vom discuta despre condițiile necesare și stimulente necesare pentru creștere mondială. Cei care vor interveni uh, îl avem pe domnul Lorenzo Binizmaghi, un specialist foarte calificat, pe domnul Peter Bex. Aceștia Aceștia vor lua cuvântul înainte de intervenția a trei uh, eurodeputați. Începem cu intervenția domnului Binis Maghi membru, fost membru al Consiliului de Administrație BCE din 2005 în 2011. Acum dumnealui este profesor la Harvard, la Universitatea Harvard, la Centrul pentru Afaceri Internaționale. Pentru această conferință, la cererea Comisiei INTA, a pregătit un studiu privind dezechilibrele mondiale care afectează Uh, sfera economică și comercială. Domnule Binis Maghi, aveți cuvântul. Uh, chair, it's a pleasure to be back here. Mulțumim, îmi face mare plăcere să mă întorc aici în Parlamentul European. Ca reprezentant al mediului universitar de data aceasta, poate îmi permite să fac o observație generală legătură cu titlul și obiectul subiect, de fapt, conferinței noastre, adică mm, cum să fii responsabil. Cred că Parlamentul are o răspundere directă pentru a, a supraveghea responsabilitatea, pentru că dacă ne gândim la membrii G20 și numărăm până la 8, vedem că numărăm până la 20, mă scuzați, cel de-al 20-lea membru este Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, și de președintele său. Deci cred că cel mai bun mod ca dumneavoastră să vă asigurați că există o, răsp- o responsabilitate e să le atrageți atenția com- com- reprezentantelor comisiei înaintea oricărui summit G20. Și de fiecare dată când există, când se organizează vreo conferință G20, motivul, uh, uh, mă rog, dintre cele multe uh, menționate de doamna ambasador, trebuie făcut la fel, indiferent că e vorba de comerț, de dezechilibre, creștere și așa mai departe și așa mai departe. Totdeauna puteți găsi uh, un comisar care să vă poată spune ce, care va fi poziția lui și puteți să-i faceți chiar și recomandări, pentru că așa se asigură responsabilitatea într-un sistem democratic. Și apoi, la G20, uh, mai spun că există și alți patru membri ai uh, Uniunii Europene. Germania, Franța, Marea Britanie și Italia și câteodată chiar și Spania participă. Deci, puteți chiar solicita comis, comisiei și președintelui Uniunii să vă spună ce uh, poziție vor avea statele membre ale Uniunii Europene și dacă pozițiile acestea sunt coerente cu cele ale instituțiilor europene, pentru că experiența mea uh, din uh, întâlnirea G20 îmi spune că de fiecare dată când europenii iau anumite poziții care nu sunt coerente, nu sunt unite, n-au uh, niciun pic de influență acolo. Și, și uh, poziția lor generală este foarte afectată și slăbită. De aceea cred că Parlamentul European poate juca un rol important în a se asigura că e uh, respectată responsabilitatea și chiar eficiența în uh, modul de funcționare al Europei și al G20. Deci, sigur, aveți, puteți avea o contribuție și un cuvânt de spus acum la uh, G20. Și mi s-a cerut să vorbesc despre dezechilibre aici mai degrabă, dar discuțiile din ultimele luni de la G20 s-au referit la mai multe elemente, unele oglindite deja aici, mai ales cele legate de criză. Aș sublinia aici mai ales trei elemente. În primul rând, ceea, ceea ce știu, știți cu toții, că vă confruntați cu ea în fiecare zi, criza zonei euro. Uh, Acum nu mă voi ocupa prea mult de asta, pentru că știți foarte bine despre ce e vorba, dar e clar că e o preocupare majoră la nivelul G20, pentru că din, cau- din cauza efectului de contagiune al înrăutățirii crizei în zona euro și această contagiune, potențialul de contagiune către întreaga lume, către restul lumii, este uriaș și este foarte resimțit în afara Uniunii Europene. Asta uh, se întâmplă prin canale și uh, căi adesea subestimate, care în Europa și chiar în Statele Unite, uitându-ne la ce îngrijorați sunt americani în legătură cu cele ce se întâmplă în Europa, câteodată am impresia că ei sunt mai îngrijorați decât uh, suntem noi. De exemplu, se poate vedea asta în aversiunea crescută față de risc, nu, care e oglindită nu doar în piețele financiare, ci chiar în uh, uh, economia reală. Multe companii din afara uh, Europei, chiar uh, cele din uh, Statele Unite, uh, au, dispun de uh, lichidități, dar nu investesc, pentru că se tem uh, uh, de efectele crizei europene asupra restului lumii. Ceea ce înseamnă că multe companii nu fac investiții în Europa de asemenea, putem vorbi și de un impact psihologic al uh, unui scenariu foarte negativ în Uniunea Europeană și zona euro și impactul său potențial asupra comportamentului oamenilor în general. Am văzut asta după ce s-a întâmplat cu Lehman Brothers, oamenii care își retrăgeau banii din bănci. Nu știu dacă am timpul la dispoziție și cât timp am, dar, domnule președinte, sper că mă veți uh, preveni. Bun. Uh, mai e vorba și de încrederea care ar putea apărea din uh, urma faptului că, în urma faptului că pentru prima oară, după mulți ani, într-o economie avansată, înaintată, ar exista o criză a datoriei suverane. Deci toate aceste elemente duc la discuții în, uh, la nivelul G20 și la fiecare întâlnire ale G20 restul lumii întreabă Europa ce faceți ca să, rezolvați, să vă rezolvați problemele. Trebuie să spun că asta e una din uh, întrebările pe care îi le-ați putea adresa președintelui Comisiei și președintelui Consiliului. Sigur că Europa nu e singurul loc unde există probleme și în restul lumii, uh, inclusiv în economiile avansate, există probleme. Multe din problemele cu care se confruntă Europa în ziua de azi sunt doar amânate din cauza mai multor factori, inclusiv uh, deficitul fiscal și de finanțare, care, uh, probleme care nu sunt rezolvate. Dacă ne gândim la Statele Unite sau Japonia, au o medie deficitului uh, fiscal mult mai mare ca în Europa, dar nu se ocupă încă, nu fac ajustări din cauza, nu se ocupă de, de această problemă din cauza acestei aversiuni față de risc și capitalul continuă să intre în aceste economii și atunci uh, aceste uh, țări uh, își pot finanța mai ușor propriile deficite, deci se pot împrumuta mai ușor, însă e doar o măsură temporară și presiunea asupra lor crește. Ele trebuie să facă și la rândul lor ajustările necesare. Sigur că asta nu e o situație care poate dura trebuie rezolvate aceste probleme. Și uh, un alt element e uh, piețele de valori. Am văzut uh, că aceste piețe în, uh, în perioada de criză sunt foarte volatile și e un, o, o problemă fundamentală care provine din faptul că creșterea pe piețele emergente a fost mai importantă decât cea din economiile avansate, acest lucru creând presiune asupra prețurilor uh, uh, bunurilor care au crescut foarte rapid. Deci s-a schimbat uh, trendul în economiile avansate și trebuie luate măsuri de ajustare mai dure um, mai ales pentru economiile avansate, dar e o problemă care afectează și piețele emergente, pentru că în, fie, în multe dintre acestea creșterea se concentrează pe uh, industria care creează uh, bunuri. Deci e e o, uh, un element de criză care a afectat țările de jos în anii 60 și se reproduce acum, se reproduce la nivel global. Și când ne uităm la aceste dezechilibre globale, dacă punem împreună toți acești factori, noi vedem că, din păcate, ei nu dispar în unele țări, aceste dezechilibre uh, nu uh, coboară nu, uh, într-adevăr, în unele țări uh, s-a produs o descreștere, dar acești factori încă rămân relevanți. Deficitul de cont curent din SUA, de exemplu, sau în, alte, sau în economiile asiatice, vedem că acești factori încă rămân. Și uh, exporturile de carburant încă reprezintă elemente de surplus, deci unele elemente ale crizei încă rămân acolo și sunt elemente de fragilizare. Dacă ne gândim la uh, contele de capital, situația e cam aceeași. Multe piețe emergente și multe economii din această zonă încă re, își reexportă propriile surplusuri către țări care au piețe de capital mai sigure și mai lichide, de exemplu Statele Unite și unele din statele europene. Și există astfel un, un cerc de flux de capital care uh, înlocuit din cauza că uh, ratele de uh, schimb în unele țări emergente uh, nu sunt lăsate să evolueze liber. Deci se face o reciclare a fluxurilor de capital care se întorc la economiile avansate și uh, situația nu este destul de flexibilă. Acum Europa e foarte penalizată de această situație. Trebuie în țări în țările care se află în situația cea mai dificilă, care au, și-au pierdut competitivitatea, ar trebui să existe o rată a schimbului care să permită ajustarea. Acest lucru ar permite o uh, ușurare a situației a presiunilor fiscale în Europa, însă asta nu se întâmplă destul de rapid, deși am văzut în ultimele săptămâni evoluții pozitive la nivelul ajustărilor, însă nu, acestea nu au loc destul de rapid din cauza intervențiilor foarte importante de pe piața uh, de uh, schimb. Mai ales țări asiatice importante fac acest lucru, dar asta penalizează Europa. Deci, în contextul G20, unul uh, din elementele pe care Europa trebuie să le ia mai în serios și să-și apere propriile interese. Și asta și așteptăm noi la nivelul G20. Ca Uh, mai ales țările din zona euro, să-și apere în propriile interese într-o fază în care trebuie să facă ajustări foarte importante în poziția fiscală. Pentru că multe țări și-au pierdut accesul la piețe sau acesta devine foarte costisitor. Dar asta trebuie compensat prin ajustări comerciale și la nivelul competitivității, dar pentru asta e nevoie de o modificare în politicile rate de schimb la, în, multe statele mem- în multe din statele membre. Deci uh, mi se spune că mai am la dispoziție două minute, așa, mă, așa că mă voi referi acum la politici, la domeniul politic, politici politicile care trebuie uh, puse în aplicare pentru a dispărea anumite dezechilibre. G20 a adoptat un nou cadru cu un program de uh, evaluare reciprocă, un fel de abordare de jos în sus, pe lângă abordarea de uh, sus în jos a femeiului. Acum, dacă funcționează, mă veți putea întreba, uh, aș răspunde că e clar că a creat un mediu în care țările uh, au impresia că au mai multă putere de, de decizie în legătură cu uh, propriile lor politici. Ei, uh, țările discută la nivel multilateral, nu au doar discuții bilaterale cu femeiul. Anumite țări sunt foarte active în acest proces. De exemplu, prietenii din Brazilia sunt foarte activi și celelalte state, așa numite BRICS, Poate că știți eh, care este poziția lor. Ei, de exemplu, acuză SUA și Europa că au o politică monetară prea expansionistă. Eh, eu trebuie să spun că nu cred că au dreptate brazilienii, pentru că, într-o oarecare măsură, lichiditatea în exces e datorată parțial de eh, politica de a stabili rata de schimb uh, și a nu fluidiza lucrurile. Dar aceste discuții în sfârșit au loc, pentru că una din problemele pe care trebuie să le rezolvăm într-o lume în care nu mai există uh, actori foarte mari, ci uh, sunt mai mulți actori de dimensiuni mai mici, e nevoie de asemenea interacțiune și G20 reprezintă un form mai legitim decât G7 sau G8 pentru discutarea acestor aspecte. Însă, până la urmă, trebuie schimbate politicile. Asta, sigur, nu e deloc ușor, deși în unele cazuri ar fi o, o, un aspect benefic dacă G20 ar, a putut deja schimba politica în unele țări, începând cu Europa și G20 face presiuni ca Europa să fie mai eficientă și să-și rezolve probleme și a ajutat Europa, deoarece în luna aprilie G20 a contribuit la uh, extinderea um, portofoliului financiar de la femei, deci creează condiții pentru furnizarea de asistență financiară în țările în care e necesar, chiar din Europa. Deci este un cadru care începe să fie funcțional, trebuie să fie consolidat și cred că Europa trebuie să fie mai puternică și mai ales eurozona trebuie să vorbească într-un singur glas, nu doar la femei, ci și doar la G20 și trebuie și să dea, dar și să ceară, mai ales din partea ă, țărilor emergente, trebuie să ceară politici mai flexibile, trebuie să ceară susținere la FMI pentru a crește acest portofoliu financiar, pentru a ă, ajuta țările care se confruntă cu dificultăți, dar trebuie să și dea, în sensul că trebuie să rezolve, să elimine cea mai mare amenințare la adresa stabilității financiare și economice din lume, și anume criza actuală. Bine, sigur, nu e ușor de rezolvat această problemă. Bun, cred că nu mai am timp la dispoziție, așadar poate că uh, mă voi opri aici, dar aveți la dispoziție documentul meu înscris. Președintele, mulțumesc pentru această prezentare importantă. Sigur că, într-adevăr, vom, uh, avem, într-adevăr, uh, documentul scris la dispoziție. Acum dăm cuvântul domnului Peter Bex din partea Comisiei Europene Europene de la Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare. El se ocupă de relațiile economice uh, financiare, guverna, guvernanță globală și în această calitate, sigur, e implicat în pregătirea pozițiilor comisiei pe diverse uh, domenii discutate pe agenda de lucru a G20 și uh, acum îi dăm cuvântul și vom asculta cu mare interes, uh, pentru că ne va povesti ce se întâmplă uh, cu evoluțiile din uh, arhitectura financiară internațională și cu stabilizarea sistemelor financiare internaționale și uh, la ce ne putem aștepta de la viitorul summit G20 din Mexic. Vă rog, 10 minute aveți la dispoziție. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'm, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că se discută aici despre precondițiile pentru uh, creștere globală și ocupare în lume, nu doar în Uniunea Europeană, fiindcă în ultimele luni, ba chiar mai mult, de mai mult timp, am participat la reuniuni G20 și mereu ne-am uh, confruntat cu presiunea venită din uh, partea celorlalte state cu, legat de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană pe acest dosar. Nu cred că e locul să discut despre asta aici. E un subiect care a apărut adesea la Parlament și cunoașteți deja ce se întâmplă cu criza datoriei suverane a zonei euro. Dar, ținând cont de starea economiei globale, ar trebui să ne dăm seama că nu doar ceea ce se întâmplă în zona euro ne îngrijorează. Ținând cont de pregătirea summitului de la Los Cabos, am organizat o serie de Uh, reuniuni pentru a avea un plan de acțiune pentru Los Cabos, ținând cont atât de riscurile pe termen scurt cât și pe termen lung pentru economia globală, propunând în același timp o serie de acțiuni ca soluție. Ce vreau astăzi să fac aici este să vă ofer un briefing și aș dori să încep oferindu-vă o imagine de ansamblu despre cum uh, vedem noi, cei de la Comisie, riscurile cu care se confruntă economia globală, după care să intrăm puțin în detaliu ca să vedem cum anume să le soluționăm. Practic, eu o să prezint poziția pe care o vom reprezenta uh, la Los Cabos în numele Uniunii Europene. Vă spun următorul lucru. Uh, vă spun, mă scuzați, uh, deja, lucruri care deja au fost subliniate de colegul meu, Binis Maghi, este poziția Comisiei și la Los Cabos ar trebui să avem o funcție de pârghie față de asumarea răspunderii. Să pun totul într-o perspectivă, aș dori să analizez uh, situația curentă a economiei globale. Știm că nu e pe roze. După încetinirea creșterii economice în a doua jumătate a anului uh, trecut, în 2012 lucrurile par să se accelereze slab. Dar să nu uităm că de-abia ce am evitat o recesiune în Uniunea Europeană, mulțumită unei creșteri a PIB-ului mai mult decât nesperate în anumite state. Totuși, există în continuare multe probleme însoțite de riscuri importante. Condițiile financiare s-au stabilizat la începutul lui 2012, dar acum stresul reapare. Dar și în alte părți ale lumii uh, vedem că nu avem vești bune pe activitatea economică. În SUA, crearea de locuri de muncă asta a încetinit afacerile nu sunt profitabile, uh, China a avut probleme cu evoluția manufacturilor și așa mai departe. Deci, economia globală e în continuare vulnerabilă și vedem riscurile atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung. Amenințările imediate sunt prezentate de escaladarea crizei din zona euro, pentru că s-ar putea reactiva uh, acele cercuri vicioase care vizează obligațiunile pe datorie suverană, vor apărea probleme la nivelul celor care dețin acele obligațiuni, după care vor apărea probleme cu activitatea economică, astfel încât să uh, fie reduse uh, deficiturile bugetare. E un cerc vicios pe care vrem să îl evităm, dar pentru a face asta e nevoie să acționăm simultan pe cele trei elemente – bancă, bănci, uh, încrederea în uh, datoria suverană și redresare economică. Totuși, există și alte riscuri imediate cu care se confruntă economia mondială și care deja au fost menționate de domnul Binis Maghi. Odată, politica fiscală a SUA se va uh, contracta, economia se va contracta din cauza faptului că prevederile pe impozite uh, expiră și cheltuielile vor uh, fi tăiate. Prin urmare, credem că 4% din uh, PIB va fi marja vizată. Ba chiar uh, domnul Bernanke, președintele Fed, a spus că se va atinge o marjă maximă de 5% contractare. Această contractare financiară va face ca PIB-ul să scadă simțitor. Lipsa unui acord politic în SUA înseamnă că există mai multe incertitudini. Până acum, Piețele financiare nu au fost foarte îngrijorate și randamentul obligațiunilor SUA a fost în regulă, dar vedem că atunci când există decizii politice uh, periculoase în ceea ce privește plafonarea datoriei, de exemplu, uh, apare risc pe piață și piața manifestă neîncredere. De asemenea, există și o problemă cu rezervele de petrol. Deocamdată criza aceasta nu e foarte acută și pentru că nu mai avem timp nu vreau să zăbovesc asupra ei, dar vreau să vă spun că e totuși un lucru sensibil și dacă tensiunile geopolitice iau amploare, dacă avem probleme cu furnizările din Iran, e clar, economia globală va avea de suferit. Acestea sunt riscurile pe termen scurt. Pe termen mediu spre lung, vreau să vă spun că din nou e vizată SUA. Riscurile pe termen scurt uh, sunt cauzate din cauza consolidării prea mari și prea rapide. Riscurile pe termen lung apar din cauza lipsei uh, consolidării Avem o datorie în cazul SUA de 106% din PIB. Deci SUA nu e într-o situație confortabilă deloc. În Japonia e și mai rău, deficitul este de 10% din PIB, datoria este de peste 235% din uh, PIB și piețele financiare încă o dată nu s-au dovedit a fi foarte îngrijorate de situație. Deocamdată nu, randamentul obligațiunilor nu a avut de suferit, dar s-ar putea să se ajungă la asta și încrederea investitorilor în SUA și în Japonia nu poate să fie un lucru de la sine înțeles. În ultimul rând, discutând despre riscurile pe termen lung, trebuie să ținem cont și de situația de pe piețele emergente, unde lucrurile merg bine, în ciuda anumitor riscuri. De asemenea, expansiunea rapidă a creditelor uh, e, o, e problematică, s-a ajuns la rate peste marja durabilității și din cauza aceasta s-ar putea ajunge la spargerea bulei. De, de exemplu, uh, în China, creditarea, în China și India creditarea a scăzut și uh, creditele neperformante reprezintă o mare problemă. În primul rând, zona euro trebuie să abordeze cele trei elemente ale cercului vicios pe care le-am anunțat deja. Nu o să intru în toate detaliile pentru că nu am timpul necesar. Să vedem ce se întâmplă cu țările neeuropene. Dincolo de Atlantic, riscurile non-fiscale trebuie să fie gestionate cu mare atenție. Uh, avem nevoie de planuri fiscale consolidate. Obiectivul uh, Uh, principal trebuie să fie stabilizarea și reducerea ratei datoriei treptat. În același timp, SUA și Japonia trebuie să adopte de urgență niște planuri de consolidare pe termen mediu spre lung. În ceea ce privește economiile emergente, aceștia, acestea se ocup, se, au o mare problemă cu echilibrul bilanțului. Uh, Uh, cererea domestică e uh, una moderată la ora actuală, dar există mari riscuri. În plus, gestiunea macroeconomică pe piețele uh, emergente este, complica este complicată din cauza volatilității prețurilor. Trebuie să vedem mai ales, să ținem cont mai ales de ce se întâmplă cu inflația. În țări precum Turcia sau India, de exemplu, măsurile de consolidare ar trebui să fie însoțite de investiții publice în infrastructură, de investiții în domeniul învățământului. În China, pe de altă parte, unde inflația e mai mult sau mai puțin controlată, e nevoie de politici pentru a reechilibra Uh, situația. De exemplu, pentru economiile private, pentru uh, rețeaua socială, ar trebui eliminate denaturările la adresa fluxului de capital și ar trebui reformat în general sistemul financiar. Și așa cum spunea și domnul Binis Maghi, China ar trebui să-și mențină politicile pentru ca um, uh, ritmul reformelor să fie mai susținut. Domnule președinte, aș vrea să vă spun că pentru summit noi întrevedem următoarele priorități. Am încercat să le explicăm uh, partenerilor ce am făcut în legătură cu datoria suverană și ce vom face. Am spus foarte clar că integritatea zonei euro nu are cum să fie pusă la îndoială și, ca să vorbim și mai răspicat, vrem ca Grecia să rămână zona euro respectându-și, bineînțeles, uh, uh, îndatoririle în acest sens. Am explicat de asemenea cum intenționăm să promovăm creșterea în Uniunea Europeană. Pârghia cea mai importantă e piața unică și Comisia va face propuneri ulterioare pentru îndeplinirea pieței unice în domeniul serviciilor și a industriei. Va trebui Vom sublinia de asemenea că și alți membrii G20 ar trebui să-și recunoască responsabilitățile. Trebuie să se pună accentul pe reechilibrarea economiei mondiale. Va trebui să avem o consolid- planuri de consolidare financiară pe termen scurt și mediu. Îi vom cere Chinei să aibă o structură de protecție socială mai dezvoltată și să, și să aibă și uh, un nivel de schimb valutar mult mai durabil. De asemenea, suntem o sursă de... Suntem o zonă în care vrem mai multă creștere. Deci vom cere, de exemplu, partenerilor noștri să combată contrafacerea și să consolideze sistemul de comerț multilateral. Protecționismul trebuie combătut. În Argentina și în Brazilia am văzut că acest fenomen a apărut și la G20 cred că ar trebui să se discute și despre combaterea protecționismului. Vă mulțumim pentru prezentare. Acum, din partea Parlamentului, vor interveni mai mulți eurodeputați care sunt activi în comisii care se ocupă de uh, aspecte internaționale. În primul rând, domnul Daniel Casperi, colegul meu de la Comisia de Comerț Internațional, dumnealui face parte din uh, Partidul Popular European, cel mai mare grup parlamentar și anul trecut a fost raportor la un raport foarte important privind politicile comerciale ale Uniunii Europene și strategia UE 2020. Aveți cuvântul, domnule Caspari. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Vital, herzlichen Domnule președinte, mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb de opinii astăzi. Vreau să mă axez pe trei puncte. Odată datoria, criz, eh, criza datoriei suverane. Mă fascinează faptul că Uniunea Europeană eh, se confruntă cu această problemă, ținând cont de cele 27 de state membre care fac parte din Europeană, apoi de cele 17 state membre din zona euro, uh, statele care nu sunt în zona euro, au uh, mari probleme din cauza crizei uh, uh, datoriei suverane din zona euro, vedem ce se întâmplă cu Regatul Unit. Despre aceste țări însă nu se prea vorbește. Și apoi discutăm, sigur, și despre acele țări mai mici, care, din punct de vedere economic, au o relevanță mai scăzută. Spre exemplu, Grecia. Grecia reprezintă 2% din PIB-ul european și Grecia reprezintă 3% din uh, datoria europeană. Mă întreb, prin prisma acestor fapte, discuția despre piețele financiare are o bază reală? Și dacă nu, atunci nu se încearcă cumva prin diferite manevre să uh, se facă o uh, Mm, deviere de la axarea pe problema adevărată? De, pentru că, de fapt, problemele noastre aici nu sunt uh, atât de dramatice. Eu sunt implicat în acest domeniu din 1990 și vreau să vă spun că de pe atunci se discuta despre datoriile suverane și despre faptul că, dacă vom continua tot așa, vom ajunge uh, să avem o criză a datoriei suverane. Deci e o discuție de 22 de ani. Uh, unii spun că e chiar mai veche de atât wirklich endlich mal an dem Punkt angekommen, an dem scheinbar in der Politik und Și iată că acum am ajuns să vorbim uh, cum trebuie despre acest subiect și am ajuns la concluzia că într-adevăr nu se mai poate continua așa. Äh, nämlich zu der Frage äh, Wachstumsprogramme und Konjunkturprogramme. Și acum, discutăm despre programele de creștere și de salvgardare. Mi se pare că acum în Uniunea Europeană vorbim foarte, despre foarte multe lucruri sub eh, egida de creștere, când de fapt e vorba de programe de salvgardare. Dacă este eh, comparăm economia de piață cu o grădină, mai întâi trebuie să semănăm grădina. Acolo unde ai uh, deșert, trebuie mai întâi să vezi ce fel de sol ai, ca să ai un sol fertil, ca să poți să uh, pui fertilizator și așa mai departe. Fertilizator trebuie să pui uh, doar după ce ți-ai uh, uh arat grădina. Deci asta înseamnă că trebuie ca noi să creăm niște precondiții. Și Grecia n-a creat nicio precondiție. Multe țări ne au creat uh, precondiții. E vorba de reformă politică, reformă administrativă. E vorba de crearea unor precondiții pentru niște pachete de creștere. Nu s-a făcut nimic. Iar uh, eu cred că soluția pentru Europa va fi definită da, de faptul că vom face politică de creștere sau nu în țările vizate. O politică durabilă. Cum putem finanța programele de creștere? totdeauna prin programe de salvgardare și programele de salvgardare funcționează ca și fertilizatorul. Dacă ai o grădină, gata, arată. Nu poți să arunci pur și simplu cu fertilizator în grădină și să te aștepți uh, să prindă. Mai întâi Mai întâi, după cum am spus, trebuie să creez precondiții de creștere și mulți dintre colegii mei propun asta. Prea puțin se discută despre faptul că um, nu putem să acționăm fără salvgardare. Pe mine mă îngrijorează faptul că adesea discutăm despre deschiderea pieței. Multe modele de piață sunt uh, Uh, bazate pe creștere prin deschiderea pieței. În Uniunea Europeană, piața unică nu e finalizată. Mi se pare foarte interesant, domnule președinte, mi s-ar părea de fapt interesant uh, să tratăm acest subiect împreună cu cei de la IMCO, piața internă și protecția consumatorului. Pentru că e o problemă faptul că piața unică europeană nu e finalizată. Ne slăbește poziția pe piața mondială de exemplu, față de SUA, față de Brazilia, față de Argentina. Sunt actori care vor să participe la piața noastră unică, dacă aceasta ar fi finalizată. Uh, pentru că odată veniți în Europa, ei constată că nu se pot mișca pe întreaga piață internă, aceasta nefiind finalizată. Să vedem cum afectează deschiderea pieței partenerii noștri comerciali. Din nou, deschiderea pieței impune lipsa uh, tendințelor protecționiste, dar mi se pare că realitatea ne-a luat-o pe dinainte. Văzând ceea ce se întâmplă în America de Sud, unde Brazilia, în loc să se deschidă, se închide și unde nu se mai mișcă absolut nimic, uh, vedem că în Argentina lucrurile sunt și mai rele, Vedem de asemenea că și în SUA există o tendință de a uh, fortifica piețele și de nu a le deschide. Vedem iarăși cum China pune mari probleme, atunci uh, dintr-o dată ne dăm seama că realitatea este alta. Numărul firmelor care se retrag uh, din uh, China, care vor să se retragă din China, crește. Uh, de asemenea, Rusia va adera la OMC și din nou vom discuta mai degrabă mai mult despre închiderea pieței decât despre deschiderea pieței. Oare prin prisma acestor lucruri cei de la G20 au puterea de a face ceea ce anunță de ani de zile, să lupte împotriva tendințelor protecționiste? Cel târziu cu Lehman Brothers sosise momentul de a implementa politica non-protecționismului statele ar trebui să fie obligate să își uh, îndeplinească promisiunile pe care și le-au asumat în urmă cu 4-5 ani. Mie mi se pare că dacă nu se implementează aceste lucruri, atunci când discutăm despre ocupare și creștere globală, nu vom uh, realiza niciun progres. Vă mulțumesc! Thank you. And now to MEP. Mulțumim frumos! Acum îi dăm cuvântul domnului Richard Zeber, tot de la PPE, după care domnului Bas Eichhout din partea grupului uh, GUE. Vom vorbi acum despre dimensiunea de mediu a creșterii. Cine ia primul cuvânt, domnul Zebe? Da. We are free share the time. Si sigur că vă puteți împărți timpul dacă vă puteți înțelege. Da, noi cei de la Envy cooperăm foarte bine și nu ne supărăm dacă trebuie să ne împărțim timpul. Vreau să vă spun că iCout nu este de la Stânga Unită, ci de la Verzi, domnule președinte. Dar e un detaliu uh, de margine discutând despre creștere și despre cum putem să regăsim drumul către creșterea globală, cred că este foarte important să nu pierdem din vedere faptul că avem mari provocări pe termen lung și axându-ne pe problemele pe termen scurt, uneori ne face să uităm că de fapt noi trebuie să privim și într-o dimensiune globală la toate problemele pentru că, cu siguranță, pe termen lung, populația se află în pericol. În anul 2050 vom fi pe pământ vreo 9 miliarde de oameni. Aceasta este o provocare și uh, precaritatea resurselor e o alta strâns legată de prima. Să nu pierdem din vedere nici faptul că trăim într-o lume care s-a adaptat prea mult într-un fel la stilul occidental de viață. Pornește cu îmbrăcămintea și încetează cu politica monetară care are cam aceleași uh, tendințe. Și iată, tendințele occidentale sunt preluate de Asia, de America de Sud și așa mai departe făcând o incursiune în trecut, să vedem cum s-a ajuns aici, cum uh, au evoluat cei din Europa și America într-atât, pentru că dacă ar fi să privim în secolul XIV, când China era marea putere și Europa era fragmentată, trebuie să constatăm totuși cum s-a ajuns ca Europa să crească atât de mult și să ajungem să punem ștampila pe creșterea europeană. Europa s-a distins prin uh, investițiile în cunoaștere. E vorba de o formă de cunoaștere uh, care a pornit de la succesele militare, pentru că Europa a dorit să își cucerească adversarii și mai apoi, uh, în urma cunoașterii despre cum anume poți să te impui, a, implica, a aplicat această cunoaștere și în alte domenii. Am avut uh, cunoașterea militară, am avut apoi uh, progresele cu tiparul și așa mai departe. Uh, China, de exemplu, nu a fost în măsură să preia aceste invenții și să le aplice în plan economic. Modelul economic chinez nu presupunea o deschidere, cum a fost cazul în Europa, când nu s-a limitat doar, care nu s-a limitat doar la spațiul militar. Mi se pare că este foarte important Uh, să nu pierdem din vedere modul în care ne-am formulat noi nucleul politic. E important uh, ca în contextul uh, actual să ne gândim și la rolul parlamentelor și modul în care sunt reprezentate la G20, pentru că parlamentele reprezintă poporul. Și la G20 se iau decizii care la un moment dat se vor, se vor implementa în plan social. Deci parlamentele trebuie să fie prezente. Bun, secolele, ultimele secole au fost uh, marcate de modul în care au fost mânuite resursele. Să vedem uh, dacă combustibilii fosili mai sunt viitorul sau nu. Sau dacă, din potrivă, ar trebui să mizăm pe alte forme de uh, resurse, astfel încât să promovăm uh, acea societate ecologică pe care ne-o dorim. Sigur, în măsura în care e posibil. Realitatea este că pentru a face asta, va fi necesar să discutăm și despre prețul din sectorul energetic. Prețurile sunt cele care ilustrează precaritatea. Sigur că constatăm că, în cazul anumitor fenomene, precaritatea nu e ilustrată uh, în preț. Pentru că Gândindu-ne la schimbarea climatică, vedem foarte clar că perspectivele pe termen lung nu sunt uh, ilustrate cum trebuie în preț, mai ales în ceea ce privește prețul uh, țițeiului. Piața a eșuat uh, parțial la acest capitol din cauza că astăzi prea puțin ținem cont de costurile externe, costurile de sănătate, de exemplu. Și uite așa, prin prisma acestor lucruri, trebuie ca societatea globală să se gândească cum anume poate să trateze problema costurilor externe, pentru a le internaliza. Aceasta este marea provocare politică ce se pune la ora actuală. Dacă vom continua la fel, pe termen lung, probabil nu se va schimba nimic. Vom ajunge în situația în care aceste schimbări vor apărea dintr-o dată. Și când spun dintr-o dată, mă refer la o schimbare bruscă ce uh, se va solda cu uh, conflicte mari politice. Bun, dar haideți să vedem ce înțelegem prin economie verde. Pe ansamblu, uh, trebuie să îmbunătățim uh, bunăstarea uh, umană și să ținem cont de promovarea unor factori sociali. Da, președintele uh, uh, îmi face semn că nu mai am timp. Aș mai fi avut lucruri de spus, dar dau cuvântul colegului meu, Bas Eichhout. Președintele, la urma urmei, eu trebuie să pun deoparte și câteva minute pentru domnul Eichhout, căruia acum îi dau cuvântul. Thank you for... Mulțumesc, mulțumesc frumos, domnule Zebar, pentru că v-ați gândit la mine și da, sunt de la Verzi. Și să nu vă mire faptul că mă uit în primul rând la titlu și văd precondiții pentru creștere și eu nu mă gândesc doar la sistemul financiar sau bancar, ci spun că trebuie să ne gândim la limitele planetare în care trebuie să avem creșterea noastră economică. Și sunt oarecum surprins că până acum nu prea s-a vorbit despre asta. Da, ați așteptat să intervin eu. Însă, depinde de cât de în serios e această provocare. Și eu mă tem că atât în cadrul G20, cât și la nivel internațional, știm că după aceea vine și summitul Rio Plus 20, unde vom discuta despre durabilitate și acolo ar trebui să se vorbească despre asta. Deoarece atunci când vorbim despre viitorul creșterii noastre economice, trebuie să vorbim despre limitele planetare și să vedem cât de urgentă e problema. Și să vă dau niște cifre la care să ne gândim. De exemplu, acele ținte, acea țintă de 2 grade Celsius, dacă ne uităm la tendințe, asta înseamnă că pentru decarbonizarea, rata de decarbonizare, asta ar însemna foarte mult. Și dacă ne uităm la cum se reduc emisiile, între 79 și 1990 era cam 1%, după aia a scăzut între 1990 și 2010 la sub 1% și dacă vrem să atingem ținta de 2 grade Celsius, e nevoie de 3% pe an, chiar și până la 6% între 2030 și 2050 pentru a atinge această țintă de 2 grade Celsius. Deci fie ne modificăm în mod drastic modul de decarbonizare global sau pur și simplu recunoaștem că nu putem atinge acest obiectiv de 2 grade Celsius, însă nu putem pleda pentru acest obiectiv la nivel internațional, în timp ce nu suntem serioși în legătură cu modul de decarbonizare la nivel global. Și tot așa ar trebui să fie abordarea și la G20. Vorbim deci de reducerea emisiilor de carbon și aceleași cifre se pot aplica ci pentru sol și apă. Și dacă vrem să punem capăt pierderii de biodiversitate sau măcar să o reducem în mod semnificativ, să ne uităm la modul în care abordăm lucrurile acum. Și nici aici obiectivele nu sunt uh, nici pe departe atinse. Deci ar trebui să vorbim și despre biodiversitate când vorbim de creștere economică. Acestea sunt condițiile prealabile. Bineînțeles, vom spune, haide să fim de acord legătură cu un obiectiv și probabil că suntem pe calea cea bună, nu Europa, vom vedea ce fac și ceilalți, însă să vedem care sunt stimulentele, banii, subvențiile pentru combustibilii fosili, de exemplu. La nivel internațional, între 2005 și 2010, toate țările OCDE au plătit între 45 și 75 de milioane de miliarde de dolari anual subvenții la combustibilii fosili. Jumătate din acești bani pentru țiței, de altfel. Deci dacă vă uitați la stimulente, veți vedea că aceste stimulente nu se îndreaptă în direcția corectă. În continuare promovăm și subvenționăm economia care funcționează pe combustibil fosil și la G20. Încă o dată vom spune că e calea greșită, însă ce se va face concret în loc să tot spunem că vrem să uh, eliminăm subvențiile la combustibilii fosili? Să vedem fiscalitatea, impozitarea. De exemplu, în Europa, în mare măsură, e impozitată forța de muncă și nu utilizarea resurselor și asta stimulează o folosire uh, uh, care ne risipește resursele. Și aici nu mai vorbe nicio faptă. Ce au toate acestea de-a face cu criza europeană? Uitați-vă la țări precum Spania și Italia. Spania și-a crescut importurile de țiței din primul trimestru din 2009 au plătit 3,4 miliarde, la trimestrul 3 din 2011 7,2 miliarde de euro. Deci s-a dublat practic în 2 ani. Și era o țară care avea probleme uh, bugetare și același lucru e valabil și pentru Italia de la 19 miliarde la 31 de miliarde. Deci vedeți că Uniunea Europeană a ratat șansa de a depăși criza din 2009. Deci atunci când puteam să investim, practic, într-un mod mai eficient și, atunci când, și să ne uităm și la locuri de muncă. Deci dacă am investit în eficiența energetică, am avea 2 milioane de locuri de muncă. Biroul Internațional, Organizația Internațională a Muncii, de asemenea, a făcut un studiu și a arătat că s-ar crea peste 60 de milioane de locuri de muncă la nivel internațional dacă s-ar uh, investi în eficiența energetică. Să, deci să nu uităm care sunt limitele acestei planete. Deci trebuie să ne cheltuim banii foarte chipzuit, deoarece uh, dacă nu, peste 10 ani vom discuta despre o criză mult mai mare, care va depăși cu mult în intensitate criza actuală. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că am spus că aparțineați unui alt grup politic și nu verzilor. Indicațiile erau greșite pe hârtie, deci nu e vina mea. Înainte de a le da din nou cuvântul oaspeților noștri, mă întreb dacă cineva din public dorește să adreseze întrebări comments, uh, critici. Aveți comentarii, critici? Eu sunt gata să deschid discuțiile. If I have any request at all. Is that Is there anyone willing to come to the floor? Cineva dorește să intervină? Vă rog. To make yourself heard about the G20 and global governance. You won't have that many opportunities in the future. So that's it. Let's move to the... Bine, atunci haideți să trecem la vorbitorii noștri în aceeași ordine. To respond to the commentaries and remarks by... la comentariile membrilor Parlamentului European. Lorenzo, ești primul. Sunteți primul. Mulțumesc! În primul rând, vă mulțumesc pentru comentarii. most of what has been said, eh? although I am, uh, I should say that uh, if I can summarize the issues, it's... Dacă am putea rezuma lucrurile, deci multe țin de perspectiva pe termen scurt și cea pe termen lung. Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat problemele care țin de perspectiva pe termen lung deși e nevoie de o măsură pe termen uh, scurt. Și pentru mine e oarecum surprinzător, deoarece vedem de fiecare dată că politicienii au o mentalitate pe termen scurt. să nu s-a desprins neapărat asta. The, the question that uh, Mr. Caspari asked, are we in touch with reality? Domnul Caspari, Vorba dacă nu cumva suntem deconectați de realitate. E bine, realitatea se bazează mult pe perspectivele pe termen scurt. Piețele financiare țin cont de ce se întâmplă pe termen scurt. Și asta spune că SUA se poate finanța cu o dobândă de 1%, iar Grecia nu. Asta e perspectiva, aceasta e perspectiva pe termen scurt și asta e realitatea cu care trebuie să ne confruntăm și la care trebuie să reacționeze politicienii because the people, uh, especially in times of crisis, when they go through a Același lucru este valabil și pentru populație. Atunci când se trece mult printr-o, se trece printr-o criză, e nevoie de o soluție. Oamenii au nevoie de soluție la un moment dat. Și vorbeați de modul în care un grădinar își uh, hotărăște modul, își uh, planifică modul în care va plantat totul în grădina sa, însă oamenii de pe stradă vor să vadă luminița de la capătul tunelului și de aceea se pune atât de mult accentul pe soluționarea crizei acum. Și mă tem Asta e valabil și pentru piețele pe care le criticați și din păcate știm că de multe ori în trecut, de fiecare dată când a existat o criză economică, prima reacție a fost să încerci să-ți protejezi piața internă. Interesul propriu a primat. Însă, bineînțeles, asta ține și de perspectivele de creștere pe termen lung și de mediul economic uh, general. Și același lucru e valabil și în legătură cu ecologizarea creșterii economice. Da, pe vreme de criză cu toții devenim uh, oarecum miop. cu toții vrem soluții pe termen scurt doar. Și nu e neapărat uh, abordarea cea mai bună. Sunt de acord cu asta. Trebuie menținut o consecvență între ceea ce se întâmplă pe termen scurt și ce se întâmplă pe termen uh, lung sau ce dorim să ne se întâmple. Și dacă nu o facem, vom pierde capacitatea de a influența soluția din punct de vedere politic și atunci piețele vor fi cele care vor prelua controlul și vor dicta ce anume trebuie făcut. Și nu asta e soluția optimă. Mod tipic, atunci când pierzi încrederea piețelor, adică a investitorilor și a celor care au economie, atunci trebuie să exagerezi reacțiile tale și faci lucruri care uh, îngrează și mai mult lucrurile. Deci, în situația actuală, trebuie găsit un echilibru între niște uh, obiective pe termen lung, durabile, și niște soluții care pe termen scurt să fie credibile în ochii piețelor și care să ne permită să recăpătăm încrederea cetățenilor. Și am văzut în Europa cât de greu e să combin toate acestea. E foarte complicat. Însă lumea e cu ochii pe uh, Uniunea Europeană o europeană. Uniunea Europeană, practic, e, e, un, e o piatră de încercare ce se întâmplă aici. Și de aceea Europa are multe responsabilități acum pentru a găsi soluțiile adecvate, pentru a-și menține propria viziune și de aceea e și rolul Parlamentului European să pună punctul pe ei Acum, domnul Peter Bex, 5 minute. Mulțumesc. Uh, Dacă e... Atunci când toți participanții la dezbatere sunt de acord, dezbaterea devine foarte plictisitoare. Deci, voi veni cu un element uh, care să creeze puțină controversă. În primul rând, sunt de acord cu ce spunea Lorenzo în legătură cu perspectivele pe termen scurt și pe termen lung. Ei, bine, uh, Situația e practic uh, explozivă acum. Țara chiar arde. Ce facem noi? Trebuie să promovăm <laughs> creșterea economică și după cum știți, Uniunea Europeană consideră că acesta este un uh, obiectiv care trebuie sprijinit. Uh, e un obiectiv al președinției mexicane și Uniunea Europeană e de acord. Problema e că noi suntem mai avansați decât alte regiuni ale lumii și ne e destul de greu să obținem suficient de mult sprijin în cadrul G20. Șansele de succes sunt mai reduse, prin urmare, decât în alte domenii, cum ar fi reglementarea financiară și așa mai departe, sau planul de acțiune uh, de la Los Cabos. Domnule președinte, aș vrea să revin acum la discuțiile de la prima parte a acestei uh, audieri. Îmi pare rău că au plecat cei care au fost uh, aici de cam... Uh, e ușor să contrazici pe cineva care nu mai e în sală, să poate cineva din sală va interveni. Nu sunt de acord cu doamna Ramos spunea că nu există reprezentativitate suficientă. Eu unul nu reprezent Comisia Europeană, ci Uniunea Europeană și avem reuniuni de coordonare înainte la care ne punem de acord în legătură cu termenii de referință, în legătură cu liniile pe care nu putem să le depășim la negocieri și după aceea raportăm statelor membre în legătură cu ce se întâmplă. Deci există un element important de reprezentare regională, nu doar în UE, ci și țări din America Latină reprezintă regiunea lor, alte țări din Asia la fel reprezintă interesele de pe acel continent. Domnul Gros vorbea despre rolul autorităților fiscale, autorității financiare acordat noului fond european. Însă ce se întâmplă cu Comisia? Noi avem un rol important în ceea ce privește guvernarea financiară. Deci deodată suntem dați la o parte? Mi se pare cam ciudat. Și un al treilea comentariu. Colegul de la SAE spunea că ar fi bine ca G20 să abordeze și alte chestiuni. El a menționat Siria. Eu sunt împotriva unei astfel uh, de idei. La G20 trebuie să ne concentrăm pe probleme economice și financiare. G20 e un for pentru politică economică internațională. Și am văzut la reuniunea ministrilor de externe care a avut loc la Los Cabos la începutul acestui an uh, deci am văzut că a fost uh, o reușită uh, moderată. Nu putem spune că a fost un succes răsunător. Dragi colegi, dragi oaspeți, a venit momentul să încheiem acest eveniment care poate nu a fost uh, extrem de interesant, însă poate că ne va da uh, suficient de mult de gândit. Am avut un obiectiv modest. Și anume să implicăm Parlamentul în eforturile de guvernare mondială, să vedem cum anume abordăm noi lucrurile, crede că prin dimensiunea sa și prin ponderea sa economică, Uniunea Europeană ar trebui să fie un uh, model la nivel internațional, un protagonist esențial uh, în structura de guvernare mondială. Prin urmare, Parlamentul European, ca singurul organ direct ales care reprezintă cele 500 de milioane de cetățeni europeni, are de jucat un rol foarte important. Iar părerile Parlamentului ar trebui să fie luate în vedere de către Comisia Europeană. Această conferință a arătat că în domeniul legislativ avem o mare experiență, avem rapoarte privind politicile economice adoptate recent, și care au același scop și anume să abordăm în cadrul Parlamentului European tot ceea ce ține de G20. Sper ca pozițiile exprimate aici să fie auzite și în Mexic, unde summitul va avea loc peste câteva săptămâni. Și de aceea termenul responsabil, care poate fi tras la răspundere, atât de important. Și e clar că trebuie să începem cu propriile noastre organe executive, care ar trebui să asculte cu mare atenție parlamentele. Și în cazul nostru, cred că după acest summit, atât Comisia Europeană cât și Consiliul ar trebui să vină în fața Parlamentului European și să ne informeze legătură cu participarea Uniunii Europene la acest summit și în legătură cu rezultatele obținute. În încheiere, iurez președinției mexicane un summit extrem de reușit, peste două săptămâni. Le mulțumesc tuturor pentru participare. Mult noroc! Thank you for the provoking remarks at the end.